Bună ziua toată lumea. Vă rog frumos să vă așezați pentru ca să avem masa critică pentru a putea începe. Știți cum este la audieri, întotdeauna la sfârșit îți pare rău că n-ai avut mai mult timp. Deci haideți vă rog să începem dacă sunteți de acord. Dacă mă auziți, trebuie să vă puneți căștile. Cred că avem uh, toți raportorii în sală, ceea ce este cel mai important. Bun. Bună ziua tuturor, așadar bine ați venit. Uh, Suntem aici pentru a discuta pachetul de supraveghere pentru a avea o abordare mai coordonată la suprave- uh, cu privire la supraveghere. Comisia Econ a discutat despre acest aspect de mai multe ori, mult înainte de începerea crizei financiare. Fiind dat că am avut uh, mai multe rapoarte chiar la sfârșitul uh, mandatului trecut care discutau despre acest subiect, Raportul uh, la Rozier a, fost, a continuat această um, inițiativă. Propunerea a ajuns de la Comisie la Consiliu pentru a avea într-adevăr o abordare generală. Comisia Econ, deci, a activat în acest domeniu de mai mult timp, deși, bineînțeles, a urmat perioada electorală care a întrerupt procesul. Acum însă avem raportul uh, pachetul din partea raportorilor pe această temă și această audiere, de fapt, vizează ultimele etape în pregătirea rapoartelor respective. Formatul uh, audierilor va fi următorul. Mai întâi vom avea un o introducere din partea domnului de la Rozier, mă scuzați, care pregătește și uh, negocierile în poziția, în negocierile cu Consiliu pentru a avea uh, în final uh, o soluție la această problemă. Bineînțeles, după aceea el va putea răspunde și la întrebări. Indiferent cât de puțin ne va spune dumnealui în această introducere, vom avea cu siguranță o bază bună de plecare pentru discuții. Mulți reprezentanți ai comisiei noastre au avut șansa de a se întâlni cu dumnealui mai de mult în mai multe ocazii și la Parlament chiar, dar aceasta este prima dată că putem să îl salutăm la Comisia Econ în acest mandat bineînțeles, sunteți uh, binevenit. Apoi vom uh, trece la diferitele grupuri de lucru în care vom discuta din partea mai, vom asculta din partea mai multor vorbitori diferite expuneri. Raportorii vor putea după aceea să pună, bineînțeles, întrebări și vom putea avea dezbateri tot în contextul pregătirii rapoartelor de care vă spuneam la început. Nu vreau să vă mai uh, rețin prea mult pentru că am început oricum cu întârziere. Îi dau acum cuvântul lui Jacques de la Rozier. Te rog, Jacques, ai cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că m-ați invitat uh, la această audiere. Întotdeauna este o mare plăcere și o onoare să fiu uh, printre parlamentari și trebuie să spun că Înainte să trec la subiectul pe care îl uh, discutăm acum, aș dori să să discutăm și despre rolul pe care l-a jucat Parlamentul în pregătirea acestor uh, rapoarte, dar și în general în pregătirea acestui subiect și în ceea ce privește regulamentele care sunt o parte din planul de acțiune pentru serviciile financiare, pe care l-am întocmit în decursul anului și anilor. Am colaborat cu doamna Van den Bosch și cu domnul Deianu pentru a organiza un sistem de uh, microsupraveghere prudențială și pot să vă spun că influența persoanelor din comisia noastră de atunci a fost extrem de importantă. Vă voi face o scurtă prezentare inițială, pentru că știți cu toții despre ce vorbește acest raport. Raportul uh, este deja pe pagina web a Parlamentului și mi-e teamă că începeți deja să vă plictisiți de acest subiect, pentru că s-a discutat foarte mult. Doar câteva cuvinte despre cum s-a construit acest raport. Uh, Raportul are trei scopuri. Primul scop este să se obțină un ghid comun în Europa. Este vorba de un paradox, de fapt, pentru că în ciuda unicității, dacă putem spune așa, a directivelor, transpunerea în drepturile naționale a diferitelor uh, reglementări financiare este extrem de diversă și această fragmentare națională este mai degrabă una cu consecințe negative în ceea ce privește piața unică. Și este de asemenea un lucru negativ în ceea ce privește tentația de a încerca să îți găsești un uh, un set de reguli mari, mai bune în, într-un stat vecin, ceea ce, bineînțeles, nu este un lucru legal. Deci, ceea ce vrem noi să spunem este că pe viitor guvernele nu ar trebui să se bucure de excepții naționale, ci ar trebui să cumpere ar trebui să, mă scuzați, să urmeze regulile uh, unice care vor fi stabilite de către Parlament și de către Consiliu și să le cumpere în oarecare măsură în sensul că să le adopte. De multe ori, în rezumatul raportului, nu se menționează foarte clar care este scopul și acesta este pe care vi l-am numit eu înainte. A doua idee pe care am avut-o când am elaborat aceste rapoarte a fost să se construiască un uh, comitet pentru riscuri sistemice care să analizeze problemele macroeconomice și financiare care ar putea afecta stabilitatea sistemului financiar acum în ultima vreme și în ultima sa form- formulă și în ultima sa format. Așadar, aceasta vine de la un comentariu care s-a făcut în Comisia Econ și anume că mai multe micro-supravegheri, chiar dacă sunt bine făcute, nu înseamnă o sumă de analize stabile și nu înseamnă un sistem financiar stabil. De ce? Pentru că microsupraveghetorii nu au competențe în domeniu cum ar fi uh, cheltuieli uh, excesive la credite sau uh, diversele um, situații care se creează atunci când uh, există probleme, de exemplu, cu uh, tranzacțiile financiare sau creditele. În orice caz, nu numai Banca Centrală a, a țărilor din zona euro, dar și Banca Centrală în general, ca autoritate a, în statele membre, este cea care trebuie să poată să fie supusă unei analize a Băncii Centrale Europene și trebuie împreună cu cei care reglementează piețele să formeze autoritățile pe care le-am propus noi ca să fie create. Aceste persoane, plus reprezentanții comisiei, plus reprezentanții trezoreriilor din diferitele consilii economice și monetare, vor fi cei care vor analiza uh, probleme și situații de risc în general, mai degrabă decât să avem o analiză specifică din partea unor instituții financiare. Aceasta este un lucru pe care multe state membre îl râvnesc. Multe state membre, de exemplu, au uh, elaborat o propunere într-o manieră foarte instituțională, ceea ce înseamnă că au analizat sistemul um, unor instituții care au riscuri sistemice și văd acum mai degrabă beneficiile unei priviri de ansamblu, care înseamnă nu numai să analizezi instituțiile financiare care pot intra în, care pot avea probleme, ci să, te și, să și analizezi o situație de ansamblu a instituțiilor financiare. Acest obiectiv necesită o relație foarte strânsă între microsupraveghetorii prudențiali și supraveghetorii macroprudențiali pe care îi dorim noi în această nouă structură. Și de fapt aici ajungem la al doilea punct de, pe care vreau să-l menționez important și anume supravegherea microprudențială pentru că microsupravegherea la nivelul european nu este încă de actualitate. Suntem încă într-o fază în care ea ar putea aduce dezavantaje. De aceea am um, optat pentru un sistem descentralizat în care autoritățile naționale vor fi cele care vor face supravegherea de zi cu zi a instituțiilor financiare, dar, și avem un dar foarte mare, care spune că autoritățile pentru companiile bancare sau companiile de asigurări pe care noi dorim să le creăm pe baza comitetului Lanfalusi, care fusese consultativ, aceste autorități deci vor avea o putere limitată, dar o putere reală în ceea ce privește momentul când sistemul nu mai funcționează eficient. După cum știți, am propus ca aceste autorități să poată dezvolta și elabora standarde tehnice dincolo de principiile legislației și am spus de asemenea că în cazul unor interpretări diferite, autoritatea pe care dorim să o instaurăm va putea da direcția în ceea ce privește corecta interpretare a situației, iar în cazul unor uh, unor divergențe de opinii între autorități sau instituții, asemenea, această autoritate ar putea să rezolve și astfel de litigii, arătând care este interpretarea corectă și decizia corectă. Iată deci câteva exemple a obiectiv, ale obiectivelor pe care le-am propus noi, am spus de multe ori că agențiile de rating trebuie să fie bine reglementate și trebuie să existe și am spus că autoritatea de piață va fi cea care va reglementa aceste lucruri sau infrastructura de piață va putea și ea influența luarea deciziei. Cam asta este ce am făcut până acum. Întrebarea pe care aș dori să vă adresez, de fapt mai degrabă să vorbesc despre următoarea chestiune, oare eu, în calitate de președinte al acestei comisii, sunt uh, mulțumit de compromisul care a fost obținut pe 3 decembrie? după ce Consiliul dezbătuse în detaliu documentele propuse de și pregătite de comisie. Voi răspunde la această întrebare cât se poate de franc și de direct. Prima observație. Cred că putem spune că majoritatea recomandărilor din raportul nostru cu privire la organizare și supraveghere în Europa se regăsesc în compromisul Consiliului. Arhitectura pe care am menționat-o înainte, Comitetul European pentru Riscuri Sisteme, Sistemice, cele trei autorități, Ghidul Comun, toate aceste instrumente ar fi fost de neatins acum 3-4 uh, ani și acum s-au obținut. Deci n-ar trebui să minimizăm uh, impactul a ceea ce am obținut. Al doilea lucru pe care aș dori să-l spun este că dinamica pe care am observat-o eu în ceea ce privește mm, redactarea textului legal sau uh, documentele care au fost prezentate Consiliului sau Parlamentului, substanța acelor propuse, pot spune că uh, sau, toate acestea s-au făcut într-un moment extrem de oportun. Când am prezentat raportul pe 25 februarie 2009, deci acum 11 luni, da, mai mult sau mai puțin 11 luni, Consiliul nu își făcuse până atunci datoria, să spunem așa. Acum Consiliul a acționat, se va pune în aplicare ceea ce am stabilit și este vorba într-adevăr de un proces remarcabil în ceea ce privește viteza sa și a fost într-adevăr un raport elaborat în profunzime. Aș dori să salut ce a făcut Comisia, faptul că a tra- transpus într-un limbaj legal consistent propunerile și recomandările raportorului nostru, care erau un număr de peste 30. Așadar, cam atâta vreau să vă spun despre raport. Spiritul raportului a fost menținut și momentul în care am acționat a fost propice pentru că dinamica de asemenea a fost mult mai rapidă decât ceea ce ne imagineam. În 2009 și în 2010 au fost diferite momente, dar în aceste momente ne-am pregătit, iar apoi în 2012 vom avea cu adevărat instaurarea acestui nou sistem și sper ca pe viitor și Parlamentul să poată să meargă la fel de repede în alte procese similare. Punctele care la care ar trebui să ne gândim, pentru că nu au fost încă clar stabilite în compromisul Consiliului, sunt următoarele. În primul rând, procesul de mediere. Noi propusesem ceva destul de curajos și anume că în cazul unei divergențe de păreri între un supraveghetor uh, cheie și un supraveghetor național, și un supraveghetor gazdă, care are și un rol uh, important de jucat, ar trebui să se găsească o soluție. Bineînțeles că se poate întâmpla să existe aceste divergențe de păreri, dar în momentul de față nu există nicio soluție la ele. Nimic nu se schimbă, ele rămân ca atare. Și nu cred că aceasta se numește o piață unică funcțională la nivel de supraveghere. Faptul că acolo unde este un conflict nu se face ceva, nu se lucrează împreună pentru a rezolva conflictul. Așadar, supraveghetorii naționali cu puterea pe care o au ei uh, nu, nu s-a, deci nu s-a putut conveni asupra cărui supraveghetor are ultimul cuvânt. Comisia n-a putut să găsească un acord în această problemă și tot ce am propus nu a funcționat. De aceea ne-am gândit că poate ar fi mai bine dacă am ridicat conflict, conflictul la alt nivel. Atunci când ești într-un impas, e bine să te adresezi unei alte autorități și această autoritate ar trebui să asculte cele două păreri, să aibă timp să analizeze, bineînțeles, toate aspectele și să decidă la un moment dat, pe baza majorității, despre ce decizie trebuie să ia, care este decizia corectă. Statul membru care este în cauză pentru că nu are aceeași părere, sau care a fost contrazis de decizia autorității de supraveghere, dacă nu este mulțumit, nu are nimic de făcut, pentru că Comisia poate să impună această decizie autorităților financiare din statul membru. Deci există așa numitul drept direct de aplicare față de instituțiile financiare. Aceasta este o reglementare comunitară. Și Asta e situația. Dar această propunere nu a supraviețuit prea mult, pentru că procedura pe care o adoptase con- Consiliul ducea la faptul că dacă o țară nu dorea să se supună, autoritatea respectivă și comisia ar, treb- ar fi trebuit să spună autorității naționale că decizia nu corespunde opțiunilor pe care le-ați prezentat dumneavoastră și că vă rugăm să implementați această decizie așa cum este. Dacă însă statul membre, membru nu este de acord, rămâne de părere că a avut dreptate, atunci singura cale pe care o poate folosi autoritatea europeană sau comisia este să se adreseze curții de justiție, ceea ce însă este un proces foarte lung. Eu personal consider că absența unei luări de decizii obligatorii și unor decizii cu caracter juridic nu aduc mai multă credibilitate autorităților de supraveghere europeană, europene. Acum acesta a fost unul dintre aspectele importante. Un alt punct esențial se referă la situațiile de criză. înaintasem ideea că, în caz de criză, autoritatea competentă, fie ea autoritatea bancară sau alta, ar putea recurge la puteri imediate pentru a face față acestei crize sau urgențelor care se impun. Ideea aceasta însă a fost diferită de ceea ce se propusese, pentru că nu Consiliul și Comisia pot declara o stare de urgență, ci actorii naționali. Eu pot înțelege că reacția într-un sistem în care nu există un buget federal și în care autoritățile de operațiile de urgență, de salvare trebuie să fie făcute foarte repede în caz de criză, este o situație extrem de complicată, pentru că până la urmă contribuabilii sunt cei care sunt miza acestei acțiuni și putem înțelege că anumite state nu doresc să joace această carte și ei vor să rămână, bineînțeles, factorii decizionali. Un alt aspect la care aș vrea să vă cer câteva clarificări, pentru că nu sunt convins de ce spun, în ceea ce privește infrastructura piețelor paneuropene, recomandasem ca autoritatea care să fie însărcinată cu supravegherea pieței să fie cea responsabilă cu supravegherea infrastructurilor ca atare. Nu sunt convins dacă acest lucru se poate aplica. Poate cineva, cum ar fi David White, ar putea să, sau raportorul, să mă clarifice asupra acestui punct. Nu sunt convins că s-a păstrat aceasta în textul de acum. Și apoi cred că ar fi bine să avem o clauză de revizuire după trei ani de aplicare a sistemului, pentru că aceasta ar putea fi o ocazie pentru Uniunea Europeană de a examina, nu zic de, de a decide, de a examina problema de a uh, avea trei sau două autorități. Deci o autoritate cu trei sau cu două capete. Dacă ar trebui ca această autoritate să aibă mai multe puteri orizontale și o, un alt aspect care știu că se află în centrul preocupărilor prietenului meu de la stânga, dacă trebuie să ne orientăm către un eh, sistem european de supraveghere, de microsupraveghere. Acestea sunt, de fapt, întrebările esențiale. Se spunea adesea că toată lumea știe că acestea sunt întrebările despre care vorbim de fapt. Ar fi bine să vorbim și după peste trei ani să vedem ce s-a întâmplat. Trebuie să avem însă și foarte multă grijă la interpretarea clauzei de infringement pe tema bugetului. În raport, nu am crezut niciodată că aceste autorități vor lua decizii care să um, contravină suveranității naționale în domeniul fiscal, dar suntem absolut convinși că prevederea care spune că nu trebuie să încălcăm în niciun fel uh, autoritățile și responsabilitățile naționale trebuie respectate. Însă această idee cât se poate de banală n-ar trebui să fie deviată și în niciun caz pervertită, dacă se poate spune așa în engleză, spune vorbitorul, pentru că orice ar fi atunci propus de către o autoritate să fie supus aceluiași proces. De exemplu, dacă procesul de supraveghere nu li se pare destul de consistent, acest lucru imediat să aibă consecințe fiscale. Dacă începem să discutăm așa, putem să uităm întregul raport. Oricând s-ar putea descoperi consecințe negative fiscale a unor sistem. Eu cred că și prezența mea la această audiere de astăzi ar avea o consecință fiscală, pentru că ar trebui, de exemplu, să-mi uh, rambursați biletul de tren. Nu trebuie să mergem chiar atât de departe. Eu cred că cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Right. Thank you very much. Now the, the... Mulțumesc foarte mult! De aici înainte, experții vor lua cuvântul, îi vom asculta pe toți și la sfârșit vom răspunde la întrebări ca să existe o interacțiune între ei și membrii, dar fără să întrerupem. Trebuie să vă prezint scuzele domnului Juie, care a avut niște probleme tehnice legate de trenul cu care trebuia să vină a sosit, spune președinte. deci problema s-a rezolvat. Ba nu, nu este. Eu am primit un bilet în care mi se spune că nu va fi prezent. Deci cum se vor desfășura lucrurile de acum înainte? Fiecare expert va vorbi 5-10 minute în legătură cu un aspect cheie pe care dorește să-l dezvolte și la sfârșit vom primi întrebări de la deputați. În primul rând, Jose Maria Roldan Alegre, care este directorul general al Autorității uh, de Reglementare Bancară de la Banca Spaniei. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Econ pentru că m-au invitat astăzi aici ca să îmi pot uh, exprima părerea în legătură cu această reformă a reglementării financiare în Europa. Vreau să vă spun că am să vorbesc din experiența mea personală ca director general al reglementării bancare la Banca Centrală din Spania și de asemenea ca prim președinte al Comitetului European al Autorităților de Supraveghere Bancară. Am să mă refer desigur la sectorul bancar pentru că ăsta e domeniul pe care îl cunosc, însă opiniile mele nu vor reflecta neapărat opiniile oficiale ale Banco de Spania pentru că sigur că fiecare are dreptul să-și exprime părerea și avem dreptul la libertate în exprimarea opiniilor. Pachetul pe care îl discutăm astăzi se referă la o abordare revoluționară. Cred că vă dați seama că noi suntem pentru această Uh, abordare mai degrabă centrată spre evoluție decât spre revoluție. Pachetul La Rozier dă urmare propunerilor din pachetul Lamfalusi și cred că fiecare reformă duce la un stadiu mai ridicat, superior. Cred că vă dați seama că trebuie să fim cât se poate de precauți în aceste abordări evoluționare, dar noi eh, considerăm că sunt pozitive cu toate acestea. Reprezintă un pas înainte substanțial în eh, cooperarea dintre reglementare și supraveghere în Europa. Și credem că este o abordare necesară și să nu credeți că nu este o abordare suficient de puternică. Este un pachet foarte puternic. Vreau să trec acum la ceea ce doresc să pun în uh, evidență în intervenția mea. În primul rând, pachetul instituțional al acestei reforme. Consider că este aspectul cel mai relevant al reformei pe care o discutăm astăzi. Comitetele de supraveghere sunt instituții europene care au la bază o legislație puternică, au uh, o structură foarte clară și uh, președintele, care este, are mandat de plin, are un secretariat foarte solid în spate. Este vorba de trei comitete și uh, am ales forma de organizații non-profit, cum este în legislația britanică, de exemplu. Această decizie a fost luată și la Frankfurt și la Paris de către uh, Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Foarte puține acte legislative menționau până acum aceste trei comitete, însă acum avem un pachet complet legislativ. Vă amintesc că acestea au fost create printr-o decizie a Comisiei și acum vom avea un pachet legislativ complet. Aceste comisii aveau înainte președinți parțiali, de fapt președinți cu două funcții. Însă acum președinții vor avea numai această funcție, de aici având și o mare credibilitate și găsind și stimulente pentru a dezvolta toate cele trei comitete. Aceste comitete aveau înainte un secretariat destul de slab. Dar, dar Uh, persoanele respective nu erau suficient de motivate, însă acum se va crea o cultură comună între cele trei comitete. Ceea ce ar fi fost greu de făcut dacă angajații ar fi fost transferați de la autoritățile naționale și apoi retransferați. Deci eu mă pronunț pentru, uh, pentru aceste schimbări instituționale introduse în pachet. În al doilea rând, celelalte comentarii pe care vreau să le fac, vreau să vă amintesc ce obiectiv avem noi în vedere. Este vorba de convergența practicilor de supraveghere. Și cel puțin în sectorul bancar, chestiunea competențelor de supraveghere nu este foarte relevantă. Supraveghetorii bancari din întreaga Europa au competențe comune, de un tip comun și orice armonizare suplimentară este binevenită pentru că ameliorează sistemul, dar nu este un aspect critic în domeniul bancar. Știu că poate în alte sectoare este așa, dar în sectorul nostru nu. În legătură cu convergența, încă ceva. Trebuie să țineți cont de obiectivul pe care îl urmărim și mai ales vreau să vă atrag atenția asupra ideii de a avea un ghid unic. Acesta este un concept foarte puternic și va fi foarte important să avem un set de reguli comune, un ghid comun. Dar nu acesta este obiectivul, ci este doar o, o cale, un instrument pentru a atinge obiectivul. Va trebui să creăm, acesta fiind obiectivul nostru, o cultură comună de supraveghere în întreaga Europa deci, instituțiile noastre confruntate cu, cu situații similare să reacționeze în mod similar. Deci acest ghid unic este doar un instrument pentru a ne atinge obiectivul și anume convergența în domeniul supravegherii. Convergența în domeniul supravegherii și crearea unei culturi comune de supraveghere va fi foarte greu de atins și va fi nevoie de timp. Punctul de pornire, care sigur că se leagă de existența celor trei comitete, este însă foarte diferit de la un stat la altul și putem să discutăm foarte mult pe această temă. De exemplu, Banca Spaniei este autoritatea de reglementare din Spania și este un instrument foarte puternic pe care îl folosim tot timpul în supraveghere, dar noi suntem singurul, singura autoritate uh, de supraveghere din Europa care are și această competență. Vestea cea bună în domeniul convergenței de supraveghere este aceea că criza ne-a ajutat să ne concentrăm asupra schimbărilor pe care dorim să le introducem în domeniul supravegherii. Avem nevoie de o supraveghere mai intensă Acum înțelegem că reglementarea este importantă dacă punerea în practică, implementarea acestor reglementări este și mai importantă. O reglementare care nu se pune în practică este inutilă și uh, induce în eroare. De asemenea, am aflat cât de importante sunt noile instrumente, cum ar fi un stress test și uh, de asemenea, am înțeles și importanța evaluărilor macroprudențiale atunci când ne facem meseria. Deci, vestea cea bună este că uh, criza a făcut ca autoritățile de supraveghere să intre într-o stare de spirit care duce la o convergență a practicilor de supraveghere. Aș încerca să fiu cât se poate de succint în comentariile acestea, Aș vrea totuși să subliniez chestiunea uh, garantării depozitelor și schemelor de garantare a depozitelor. Mie mi se pare că aceasta este o uh, bază esențială a uh, pieței bancare. Și situația existentă nu este acceptabilă. În toată Europa, schemele de garantare a depozitelor sunt foarte diferite în domeniul condițiilor, în domeniul finanțării, uh, și, de asemenea, în uh, ceea ce privește rolul pe care îl joacă acestea în rezolvarea situațiilor de criză. Mi se pare că nu este acceptabilă situația, spun asta de foarte mulți ani și fără să fiu ascultat sau să am vreun succes, dar cred că trebuie să aveți grijă și să țineți cont și de acest subiect în uh, activitatea viitoare. viitoare. Protecția depunătorilor este foarte importantă în întreaga Europa și cu această idee am să-mi opresc prezentarea și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Um, Mulțumesc! Am să-l rog pe Mario Draghi să vorbească al doilea, pentru că știu că se teme că nu va mai avea timp de vorbire la sfârșit dacă ne lungim prea mult și că dorește și el să răspundă la întrebări. Deci este domnul Mario Draghi, președintele Comitetului de Stabilitate Financiară de la Banca de Acorduri Internaționale. Thank you. Thank you very much, Ms. Madam Chairwoman. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt deosebit de onorat să fiu prezent în fața dumneavoastră, pentru că Parlamentul are un rol deosebit de important în remodelarea supravegherii bancare și este pentru prima dată când am ocazia să iau cuvântul în fața Parlamentului. Deci vă mulțumesc pentru această invitație. Mi-am organizat observațiile în trei puncte principale. Primul se referă la FSB, e o entitate care este destul de puțin cunoscută. Vă voi explica ce anume face. Apoi, care este relația sau care ar trebui să fie relația între această instituție și ESRB, și anume Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Știu că oratorul precedent s-a, și Jacques s-au referit pe scurt la aceste uh, entități, s-au referit la coordonarea care trebuie să existe între autoritățile uh, competente și care sunt politicile ce trebuie dezvoltate. Dați-mi voie mai întâi să vă explic ce anume este Comitetul European al Supraveghetorilor Financiari. Câteva cuvinte despre modul în care s-a dezvoltat această entitate acum doi ani și jumătate. Convingerea principală era că Rădăcina profundă a crizei se afla în, în lipsurile uh, de reglementare. Și că aceste lipsuri s-au răspândit și au dus la crearea unei crize. În cazul în care mi se vor pune întrebări, aș putea să vă dau câteva exemple extrem de specifice despre uh, modul în care aceste lipsuri au dus la desfășurarea crizei, la apariția crizei. De asemenea, este adevărat că mediul macroeconomic a jucat și el un rol, pentru că au existat anumite bule speculative care existau deja cu mult înaintea declanșării propriu-zise a crizei. Acest lucru ilustrează în mod clar faptul că e nevoie de un sistem în care există o supraveghere macroprudențială. Acesta a fost un concept care inițial nu era foarte clar cu foarte, pentru foarte multe bănci centrale, pentru foarte multe autorități ale băncilor centrale și ne-a trebuit foarte mult timp până când am reușit să definim clar cum anume vom face acest lucru, care va fi mandatul băncilor centrale, care, cum anume am putea îmbina acest lucru cu stabilitatea financiară. Și o parte din această misiune de clarificare a fost adresată acestui uh, Comitet Sistem European al Supraveghetorilor Financiari. La sfârșitul anului 2007 ni s-a cerut să aducem un răspuns de, ca o, sub formă de reglementare. Și la momentul respectiv se uh, vorbea despre un comitet pentru stabilitate financiară. Și în aprilie 2008 am uh, formulat 77 de recomandări care, în principiu, încă mai corespund cu ceea ce a fost făcut sau este acum în curs de realizare. De atunci până la summitul G20 uh, și până la summitul uh, ulterior care a avut loc la Pittsburgh, s-a lărgit comitetul, numele acestuia a fost schimbat și în plus de aceasta s-a schimbat și mandatul acestuia. Și el este acum coordonat la nivel internațional. Și există anumite uh, uh, comitete directoare care au fost instaurate la nivel internațional în așa fel încât să se poată obține o supraveghere eficientă a politicilor uh, în domeniul financiar. Există și o cartă de principii care a fost adoptată cu ocazia summitului. EFSB este reprezentat la nivelul uh, uh, băncilor centrale și a guvernatorilor băncilor centrale. Sunt, este reprezentat de asemenea și la nivelul autorităților de reglementare. Deci, după cum vedeți, e vorba de 20 de țări plus încă 3, Spania, Elveția, Și toate acestea au un reprezentant în acest domeniu al supravegherii la nivelul băncii centrale. Apoi, printre membri avem și uh, președinții Comitetului de la Basel, precum și a uh, uh, altor organisme internaționale de supraveghere în domeniul asigurării, spre exemplu, precum și Asociația Internațională a Supravegheatorilor, reprezentanți de la Banca Mondială, de la OCDE, de la Comisia Europeană. Da, se pare că numărul reprezentanilor este foarte mare, într-adevăr. Dar aș spune în același timp că suntem cu toții destul de uimiți pentru că uh, aceste lucruri s-au întâmplat în ultimul an și jumătate și această extindere a fost destul de bruscă și ne-am întrebat încă de la început dacă am putea să funcționăm în această formulă tot atât de bine cum am uh, funcționat în trecut. Răspunsul pentru cei care erau îngrijorați în ceea ce privește acest mod de funcționare, este un răspuns pozitiv funcționează foarte, foarte bine, pentru că discuțiile sunt mai largi, sunt mai bogate decât în trecut și există mai multe uh, puncte care sunt analizate decât în trecut. Într-adevăr, putem înregistra faptul că există o diferență în modul în care uh, conlucrăm. Înainte de a trece la cel de-al doilea punct, aș dori de asemenea să subliniez ce înseamnă în mod concret această formulă, care sunt obiectivele concrete care pot fi realizate și care erau inițial prevăzute de către părinții fondatori, printre care și Jacques. Care sunt obiectivele acestei formule? Mai întâi, o astfel de reprezentare atât de largă are drept scop să imprimă o anumită direcție activităților desfășurate de către acest comitet și anume să se desfășoare la un nivel cât mai ridicat. Ideea fiind că reformele de reglementare, supravegherea curentă și poate chiar și politicile macroprudențiale să fie discutate în scopul de a ajunge un, la un consens cât mai larg în așa fel încât să fim siguri că discutăm exact despre aceleași lucruri sau eventual discutăm de realități diferite, însă compatibile. Al doilea punct. Cei care se află în jurul mesei de discuții vor avea în final responsabilitatea de a implementa în mod concret deciziile luate și despre care au discutat. Și asta e un cadru destul de diferit. Discuțiile sunt rareori abstracte sau doar la un nivel intelectual, pentru că cei care se află la masa de discuții sunt exact aceia care vor implementa ulterior uh, deciziile luate de acest comitet. Și cel de-al treilea punct la care m-am referit anterior e faptul că există o colaborare strânsă în ceea ce privește elementele macro și microprudențiale pe durata acestor discuții. Noi funcționăm în principiu, nu în mod exclusiv, dar în principiu prin membrii noștri. Deci studiile realizate, documentele pe care le redactăm sunt într-adevăr redactate și realizate cu contribuția membrilor noștri, ca urmare a unor proceduri de consultare și ca urmare a discuțiilor. Deci este singurul loc în care toate părțile implicate se pot întâlni la un nivel uh, global și pot împărtăși puncte de vedere și asta în beneficiul tuturor. Este clar că această structură va avea o uh, similarități la nivel european și, bineînțeles, sunt convins că acest lucru va contribui la eficientizarea sa. De asemenea, există și anumite comitete, structuri care se ocupă mai specific cu anumite aspecte. Spre exemplu, este un comitet care se ocupă cu uh, evaluarea vulnerabilității și se referă atât la chestiuni conjuncturale cât și strategice, cu un accent, bineînțeles, pus pe uh, slăbiciunile sistemului financiar și consecințele pe care aceste slăbiciuni le-ar avea. De asemenea, avem un comitet permanent cu privire la supraveghere și cooperare care discută chestiuni specifice de reglementare și supraveghere. Apoi mai avem, spre exemplu, un comitet referitor la implementarea standardelor Mă voi referi la acesta ulterior. Care ar putea fi viitoarea relație dintre aceste două entități? Cred că Comitetul uh, European al Supraveghetorilor Financiar va fi cel care va fi capabil să identifice riscurile, riscurile, va fi cel care va propune reforme, va fi cel care va contribui la evoluția sistemului financiar uh, internațional și cu siguranță că acest lucru va fi un avantaj. ceea ce se realizează acum în principiu prin uh, contribuțiile membrilor care sunt de asemenea membri în acest uh, Comitet European al Supraveghetorilor Bancari. Deci vedem o formă de integrare între cele două comitete. Există o legătură prin intermediul acestor membri. Apoi, mai există și o integrare, o armonizare a subiectelor discutate. Proiectul principal al Comitetului de Supraveghere Financiară este mi-a trecut, mi-a expirat timpul pe care îl aveam la dispoziție, întreabă oratorul. Da, eventual poate ați putea să ajungeți la concluzia finală, spune doamna președinte. Foarte bine. Ok. Această uh, integrare a uh, calendarului de lucru între cele două comitete este foarte importantă pentru că se referă la riscurile sistemice. Și acum ajung la ultimul punct și anume la uh, supraveghere. Cred că pachetul care a fost propus cu privire la supravegherea macroprudențială înaintat de către comisie este un pas înainte, un pas substanțial. Și comitetul, bineînțeles, va primi un rol important, un rol care a fost atribuit deja la nivelul G20. Și sunt absolut de acord cu raportul La Rosière. Pachetul, așa cum este propus, își dorește să se asigure că supravegherea macroprudențială este eficientă și aici aș împărtăși uh, poate nedumeririle, nu neapărat uh, îngrijorările, ci nedumeririle lui Jacques, și anume întrebarea dacă va exista uh, o eficiență în momentul în care deciziile nu sunt obligatorii. Vom vedea, vom vedea, trebuie să rămânem deschiși, să analizăm procesul și să vedem dacă uh, deciziile luate nefiind obligatorii sunt într-adevăr eficiente. În orice caz, vom avea rezultate mai substanțiale decât cele pe care le-am înregistrat până în prezent. Poate că mă voi opri aici, va avea ocazia să răspund la întrebări. Mulțumesc! Thank you. Vă pot asigura, uh, pot asigura oratorii că vor fi cu siguranță întrebări și să nu aveți regrete pentru uh, eventuale uh, idei pe care n-ați reușit să le exprimați. Ajungem acum la oratorul următor și anume domnul Peter Prat, director executiv la Banca Centrală Belgiană. Peter, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și doamnă președinte, pentru această invitație. Vreau să vă întreb dacă sunteți satisfăcut de acest compromis și dumneavoastră, de fapt, ați răspuns deja că sunteți. Mulțumit. Trebuie să începem foarte repede, însă pe mine mă îngrijorează faptul că procesul ar putea fi întârziat. Să începem anul viitor, aceasta ar trebui să fie obiectivul nostru uh, să începem la începutul anului viitor. Cred că aceasta este o bază foarte bună și toată lumea este de acord probabil că nu ne facem decât să ne aflăm într-o nouă fază a unui lung proces, iar adaptarea va veni va fi bazată pe experiență și va fi bazată pe evoluții legale. Bănuiesc că știți că s-a lucrat în domeniul solvabilității și al uh, legislației cu privire la solvabilitate și la companii și uh, dreptul întreprinderilor este de asemenea un domeniu în care se, face progres, se fac progrese. Deci trebuie să începem în fine. În al doilea rând, responsabilitatea fiscală națională în cazul unei crize bancare rămâne în continuare una dintre problemele cheie în acest proces. Suntem conștienți de acest aspect. Cei care au trăit criza bancară acum știu că comportamentul colegilor poate schimba foarte mult uh, criza, pentru că vorbim de foarte sume de bani foarte mari în momentul în care o criză afectează o instituție sistemică. Trebuie să fim deci conștienți că, în general, crizele pot schimba relațiile dintre oameni. Cred însă că autoritățile pe care încercăm să le instaurăm vor fi foarte importante în acest context pentru că vor putea să fie așa numiți honest broker câteodată când situația le va deveni foarte dificilă. Vor avea o situație, o privire de ansamblu despre ce se întâmplă în sistem și vor putea de asemenea să acționeze ca mediator, poate acesta este un cuvânt cam puternic, dar în orice caz ca facilitator în situații de criză în orice caz, trebuie să învețe oamenii să nu se uite numai la sistem, situația națională, ci și la contextul global. Eu cred că acesta ar putea să îmbunătățească situația în general, la nivel global. Un alt punct uh, important este că trebuie să continuăm o monitorizare critică, continuă a cadrului financiar în general. Nu putem spune că vom evalua lucrurile în 2 ani, uh, și după aceea din nou în alți doi ani, ci trebuie să existe o monitorizare continuă a activităților financiare. Nu putem să facem pauze. Următorul punct se referă la obiective și uh, supraveghere cali de calitativă și cu supraveghere de, con- de conținut. Bineînțeles că aceasta trebuie să fie mână-mână cu calitatea. În orice caz, trebuie să răspundem la uh, problemele care pot apărea într-o singură țară. Știm că există anumite state care vor să își creeze un avantaj concurențial și să stabilească alte standarde. Dacă avem aceste situații, trebuie să reacționăm. Pe de altă parte, supraveghetorii sau reglementatorii pun ștacheta prea sus față de în alte state și vedem că am avut o discuție chiar astăzi. În anumite state în care cerințele de lichidități sunt cu, foarte legate de aspectul teritorial, există multe din aceste probleme, pentru că, de exemplu, aceste măsuri merg împotriva pieței interne, câteodată chiar câteodată împotriva stabilității financiare. Deci eu cred că trebuie să încerce aceste autorități să joace un rol de moderare și să vadă care este uh, de fapt problema. În orice caz, dacă la nivel național se poate răspunde la aceste obiective, de asemenea putem zice că ne-am atins scopul. Mario Draghi a spus că în mare parte supravegherea se baza prea mult pe instituții individuale. Și nu s-a spus destul, cred eu, că s-a pus prea multă încredere în eficiența funcționării piețelor și în disciplina piețelor. Și, de asemenea, nu s-a acordat uh, destulă atenție evenimentelor extreme. Trebuie să învățăm acest lucru. Trebuie să știm că și lucruri pe care, care ni se par imposibile se pot întâmpla. Eu zic că dacă ținem cont de aceste trei puncte și le îmbunătățim, uh, putem avea succes. Cadrul acesta oferă o distinție între micro și macro. Cred că acest lucru e foarte bun, dar ambiția noastră este ca opțiunea macro să fie inclusă în cea micro. Nu e vorba că avem de a avea doi, doi piloni. Sigur că există aceste două aspecte, micro și macro, dar Mario Draghi a spus foarte bine că, de fapt, macro este, de fapt, externalizarea aspectelor pe care le dorim noi, în momentul de față, internalizate în uh, cadrul supraveghetării, supravegherii, mă scuzați. Trebuie așadar să vedem cum se cum interacționează partea micro cu cea macro. Unul dintre îngrijorările legate de documentul pe care îl discutăm este că dacă ne gândim la staful uh, Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari, trebuie să mm, știm că ei trebuie să înțeleagă mai bine ce înseamnă riscul, trebuie să meargă la diferitele instituții, să discute cu managerii de risc într-o manieră foarte critică. Nu trebuie să fie mm, trași de partea cealaltă a mesei și pentru asta este nevoie de o formare foarte bună a personalului care va lucra în acest comitet. Un secretariat extrem de bun, de asemenea independent, este foarte important. Iar în legătură cu um, acest comitet, aș putea spune că exact secretariatul este un aspect cheie care trebuie într-adevăr subliniat. Noi vom face o evaluare a Comitetului uh, de Supraveghetor Bancar și vom încerca să operaționalizăm aceste evaluări. După cum a zis și domnul Larozier și domnul uh, Draghi, trebuie să ne asigurăm că evaluarea care s-a făcut să se și implementeze. Cum putem face acest lucru până acum? Vreau să vă atrag atenția astăzi asupra faptului că în momentul de față nu avem prea multe experiențe în legătură cu instrumentele microprudențiale în lume. Putem discuta mai târziu dacă doriți despre exemplu împrumuturilor în uh, devize străine. Când s-a încercat acum câțiva ani um, o frânare a împrumuturilor în uh, în valută străină, am văzut că, în general, măsura care se pusese în aplicare de către o autoritate nu corespundea întotdeauna celor stabilite inițial. Eu cred că microsupraveghetorii și macrosupraveghetorii trebuie să dezvolte un sistem foarte bun de informare, pentru că atunci când avem aceste instrumente la dispoziție, să putem să le și testăm și să nu încercăm să creăm instrumente care să poată cumva să, um, să evadeze de la cursul normal al pieții. Oricum, deci, partea de operațional este extrem de importantă, o dezbatere care trebuie purtată. Avem nevoie de reguli, avem nevoie și de discreție, să vedem care este echilibrul dintre aceste două și când vom uh, lucra în cadrul Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari și pe baza Basel II vom putea să elaborăm uh, instrumente macroprudențiale, dar acesta nu este decât începutul unui proces și în momentul de față nu avem prea multă experiență, deci trebuie să fim foarte grijulii și să vedem ce staf alegem pentru aceste instituții. Mulțumesc! Um, mulțumesc. Iar acum chiar îi dăm cuvântul lui Henry de Castris, care este președintele Forumului de Asiguratori. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru că dă și uh, cuiva din ramură de pe teren ocazia să ia cuvântul. Am să profit de această ocazie. Și în primul rând vreau să vă spun că susținem propunerile făcute de Jacques de la Rozier pentru că considerăm că acestea reprezintă un pas foarte important înainte pentru a asigura uh, stabilitatea sistemului. Înainte de a intra în detalii, aș dori să fac câteva observații generale, dar importante. Prima se referă la ce încercăm noi cu toții să obținem. Încercăm să obținem stabilitatea sistemului financiar, dar nu cu orice preț, pentru că dorim să meargă mână în mână cu creșterea economică. Și aici încep problemele. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă vă uitați la sistemul financiar, trebuie să facem o analiză foarte precisă a ceea ce analizăm acolo, pentru că în sistemul financiar sunt trei elemente cheie și acest sistem nu poate să fie redus la bănci. Și considerăm că ă, la ora actuală este prea mult redus la bănci. Există însă o mare poftă de risc a jucătorilor de care trebuie să ținem cont, a actorilor de pe această piață. Și orice supraveghere, orice legislație care încearcă să uh, realizeze stabilitate, trebuie să țină cont de și să controleze în mod adecvat și să înțeleagă aceste trei elemente. Mi se pare că unul dintre motivele acestei instabilități din sistem și ale recesiunii din economie este uh, acela că principiile respective nu au fost înțelese nu au fost sau nu au fost urmate. Deci ce dorim să obținem în sistemul financiar? Dorim integrare, dorim păstrarea unui teren de joc egal, dorim o reglementare completă și echilibrată și dorim răspundere. Dacă am să încep cu integrarea și cu condiții egale pentru toți, cred că de partea cealaltă a Atlanticului avem un contraexemplu foarte bun. AIG este un exemplu foarte clar de lipsă de integrare și ce atrage după sine aceasta. Nu este de fapt un caz din domeniul asigurărilor. Ă, ce arată este că lipsa de supraveghere integrată din Statele Unite a permis ă, să se ajungă la un eșec sistemic major ceea ce iată că susține teoria unei supravegheri integrate. Însă noi dorim condiții egale pentru toți, ceea ce înseamnă că Parlamentul joacă un rol foarte important pentru că nu dorim să vedem reglementări diferite care să uh, se dezvolte de o parte și de cealaltă a Atlanticului. În al doilea rând, am spus că doresc o abordare cuprinzătoare și echilibrată. Trebuie să fie cuprinzătoare uh, și aici revin la ce spuneam în introducere, pentru că sistemul financiar costă din diferite elemente, iar supravegherea trebuie să recunoască diferențele dintre modelele de afaceri. Dacă nu se recunosc aceste diferențe din modelele de afaceri, se va ajunge la o lipsă de stabilitate, ci la uniformitate. Am văzut efectele acesteia în trecutul recent. Și, pe scurt, modelul bancar diferă de modelul asigurărilor. Riscile sistemice din domeniul bancar sunt provocate de lichidități și de interconectivitate. Este un risc pe care asiguratorii nu îl au. Ei au alte riscuri. După cum a spus domnul Prat, ei uh, sunt afectați de uh, deflație și de previziunile pe termen lung. Deci și riscurile sunt diferite pentru că modelele de afaceri sunt diferite, avem orizonturi diferite. Nu poți compara pe cineva care vinde flori proaspăt tăiate cu cineva care vinde copaci. Și normele de solvabilitate, standardele contabile trebuie să reflecte aceste uh, chestiuni. Nu poți să obligi pe nimeni să respecte aceleași reguli pentru că nu toată toți actorii au același comportament economic. Ar fi o greșeală. Trebuie să se recunoască diversitatea modelelor de afacere, ale orizonturilor de risc și ale uh, apetitului de risc. Trebuie să se reconcilieze apoi nivelul macro cu cel micro. Și uh, aici trebuie să se respecte într-adevăr principiile menționate de Jacques de la Rozier, la care noi am adăugat o dorință. Și anime dori, dorința ca uh, expertiza din domeniul asigurărilor să fie mai bine reprezentată la uh, nivelul Comitetului European al Supravegherilor Bancar, poate printr-un vicepreședinte. Și în ultimul rând, în legătură cu caracteristicile mm, pe care le-am mai menționat și anume uh, caracterul complet și uh, stabil. Trebuie să se combine stabilitatea cu creșterea. În acest domeniu al asigurărilor nu putem crea o stabilitate absolută, pentru că atunci nu ar mai exista pericole. Însă ceea ce riscăm noi în sistemul financiar este să plătim un preț pentru vidul de stabilitate, care ar face imposibilă creșterea. Și aș risc să par provocator, însă capitalul nu are costuri pentru legiuitori, pentru cei care fac regulile, ci însă are un cost pentru consumatori și pentru economie în general, nu numai pentru uh, acționari. Și uh, dacă se va ajunge la o abordare unilaterală, într-o perioadă de criză, cerințele de capital ar fi tratate la fel, fără să se țină cont de riscurile economice, s-ar ajunge poate la o stabilitate, dar în niciun caz la niciun fel de creștere acoperirea ar fi mai mică și nu ar mai fi disponibile aceleași servicii pentru consumatori. Trebuie să ținem cont de acest lucru, nu există nimic gratis în domeniul financiar. Capitalul de risc și apetitul de risc trebuie să fie contabilizate pentru că potențialul de risc este infinit. Și în ultimul rând voiam să mă refer la răspunderea din sistem. Așteptăm cu nerăbdare un sistem mai puternic de supraveghere și mai bun, dar credem că forța lui este dată de răspundere și din nou risc să par provocator, trebuie să se evite ce s-a întâmplat cu standardele contabile, adică delegare lipsită de control. Și am dorit să vedem, și cred că este foarte, mențion, foarte important de menționat aici acest lucru, dacă ne uităm la implementarea Solvency 2, Solvabilitate 2, Trebuie să analizăm modul în care principiile cheie și preocupările cheie, cele ale Parlamentului, vor fi incluse în măsurile de nivel 2. Pentru că dacă există o distorsiune, prețul va fi plătit de către economiile europene și de către lucrătorii europeni. Aici am să mă opresc Susținem propunerile lui Jacques de la Rosière, însă ca reprezentant al branșei am dori ca sistemul să țină cont de diversitatea industriei financiare, pentru că noi credem că în orice ecosistem trebuie să se recunoască diversitatea, pentru că numai așa se poate asigura stabilitatea și creșterea. Mulțumesc foarte mult! Um, mulțumesc foarte mult. Ultima prezentare va fi făcută de uh, un profesor de economie internațională de la uh, Universitatea de Științe Aplicate din Berlin, Sebastian Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat în așa fel încât să uh, Uh, pot să mă exprim în fața dumneavoastră, deci e o mare plăcere și o mare onoare de a putea să mă exprim în fața noastră cu privire la chestiunile legate de um, chestiunile macroprudențiale. Aș dori să mă refer la aspectele legate de nivelul macro al supravegherii și de uh, riscurile sistemice precum și de uh, instaurarea acestui comitet pentru, european pentru riscuri sistemice. Uh, de asemenea, mă voi menționa câteva uh, idei și impresii pe care uh, mi le-am uh, format ca urmare a acestui plan de acțiune. Și voi încerca să fac câteva comentarii pe marginea acestui plan. Mai întâi, dați-mi voie să vă spun că uh, uh, supravegherea micro și macro în funcție de planul care a fost realizat merg în direcția cea mai bună și include și legături între legăturile financiare. Întărește supravegherea la nivelul Uniunii Europene. Doream acest lucru de foarte multă vreme și poate am putea să spunem oare nu putem să mergem și mai, mai departe decât propunerile care au fost făcute până în prezent? avem un mandat explicit pentru anumite instituții pentru a monitoriza riscul macroprudențial, pentru că mm, criza ne-a demonstrat în trecut, nu numai în Statele Unite, dar și pe piețele emergente, că acesta este un factor foarte important care de multe ori a fost neglijat. Cu toate acestea, există câteva elemente în propunerea Comisiei care uh, ne-ar permite să avem instituirea unei astfel de supravegheri. Dar dați-mi voie să încep cu câteva idei. Acest plan în ceea ce privește supravegherea financiară, constituit dintr-o rețea de supraveghetori, uh, care sunt reuniți la nivelul autorității europene de uh, supraveghere financiară pare la prima vedere fragmentată. Și trebuie să vedem despre ce fel de instituții este vorba în um, ceea ce privește activitatea lor, produsele sau uh, pe care le pot propune. Nu văd niciun motiv pentru care am putea să separăm uh, supravegherea uh, financiară, bancară și în domeniul asigurărilor și supravegherea peței. În crizele din trecut am constatat că toate aceste instrumente pot să ducă la servicii finale asemănătoare indiferent de punctul lor de origine Uh, și indiferent de sectorul financiar uh, în chestiune. Dacă avem această împărțire a supravegherii între diferite sectoare sau diferite autorități, acest lucru uh, duce până la urmă la o formă de arbitraj în ceea ce privește reglementarea și vedem că o parte din sistemul financiar ar risca să fie mai supravegheat de către instituții. Bineînțeles, această problemă poate fi rezolvată în momentul în care există o coordonare foarte bună între aceste autorități, dar această fragmentare duce de asemenea și la costuri ridicate și uh, nu putem avea o, o viziune clară asupra riscurilor eventuale. Apoi, o chestiune care uh, nu a fost rezolvată în trecut și anume de ce aceste trei autorități trebuie să se afle în trei locuri diferite, în trei orașe diferite? De ce să nu le uh, situăm în același loc? Știu, bineînțeles, că există considerații de ordin politic în, pentru aceste decizii, dar am uh, observat în trecut că uh, proximitatea este un element important pentru schimbul de informații, mai ales uh, în ceea ce privește nivelul mediu în ierarhie. Apoi, în ceea ce privește piețele financiare, ai nevoie de un schimb de idei, de informații, în mod informal, din partea celor care lucrează în aceste instituții. Poate că dacă am uh, grupa aceste instituții, acest lucru ar duce la o eficientizare a muncii macrosupravegherea uh, instituțiilor, uh, piețelor financiare și bancare, da, bineînțeles, trebuie realizată, însă va avea un, un impact mai concret asupra supravegherii micro. Aș dori să vă amintesc faptul că o parte din problemele care au fost constatate în Statele Unite și-au originea în fragmentarea acestei structuri de supraveghere, atât la nivel local, geografic, dar și uh, datorită faptului că uh, supravegherea era sectorială în uh, cazul uh, asigurărilor, ne-am dat seama că acest lucru nu a pus probleme și că uh, la un moment dat a, existat această problemă de lichidități care a forțat trezoreria și Banca Centrală Americană să intervină lucru care, bineînțeles, și acesta a avut consecințe. Pentru a avea o, vedere, o privire de ansamblu, trebuie să vezi care sunt diferitele părți ale sistemului financiar. Acestea trebuie aduse împreună și atunci poți să realizezi macro-supravegherea într-un mod integrat și nu în structuri separate, fragmentate. Al doilea subiect la care m-aș referi pentru că îl consider uh, problematic este uh, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Acesta trebuie să monitorizeze și să determine care ar putea fi eventualele riscuri pentru stabilitate, care sunt dezvoltările la nivel macro și micro în sectorul financiar. Dacă analizăm Comitetul Executiv, acesta conține 33 de membri cu drept de vot, 27 de uh, bănci centrale, plus președintele și patru vicepreședinți care provin de la Banca Centrală Europeană, membrii din partea Comisiei Europene, și mai există și membrii care nu au, drept, nu au drept de vot. M-aș referi doar la cei care au drept de vot. Dacă ne uităm la această structură, pare un comitet executiv normal, uh, cu membri interni și câțiva membri din exterior. După părerea mea, nu cred că uh, se va ajunge la concluzii foarte diferite de cele ale Băncii Centrale Europene. Și acest lucru se aplică și celorlalte comisii din Comitetul European de Supraveghere Financiară. Ele sunt de, de, dominate de reprezentanți din partea băncilor centrale și am putea crede că acest lucru este o problemă. În... Eu am, o, am avut o carieră de jurnalist financiar și mi-am dat seama că există acest pericol al unei gândiri uniformizate se elaborează acea, o teorie care urmează exact aceleași modele de gândire, se organizează comunicarea către public și, uh, bineînțeles, există un mod de a gândi predominant. Și asta e o problemă importantă în momentul în care vorbim de uh, supraveghere uh, macroprudențială. Știm din trecut, în momentul în care apar crizele, crizele nu apar de două ori în același loc, în același mod. Deci este foarte important să avem un flux de idei noi în momentul în care se face această evaluare a riscurilor. Și atunci putem să ne uităm la crizele din trecut și vedem că Rezerva Federală a, nu a reușit întotdeauna să determine care ar putea fi riscurile și zonele de uh, risc. și nu au reușit să uh, prevadă faptul că va fi o criză, spre exemplu, imobiliară, o bulă imobiliară, sau au crezut că dacă aceasta va apărea, vor reuși să o controleze, sau să o stăpânească. De aceea e nevoie de idei noi. Al doilea punct la care aș fi vrut să mă refer e uh, conflictul de interes dintre uh, băncile centrale și reprezentanții din uh, acest comitet. Aici e vorba de stabilirea unor politici în ceea ce privește macrostabilitatea uh, și supravegherea. Dacă aceste idei sunt uh, dominate de uh, reprezentanții la Banca Centrală și aceștia au putere de decizie, e bine, cred că ne vom confrunta cu anumite întârziere în luarea deciziilor. De aceea trebuie găsită o soluție în așa fel încât uh, să putem introduce în discursul băncii centrale anumite idei noi. Nu am o soluție gata făcută, însă poate că am putea să cooptăm anumiți oameni de știință, universitari, care să poată să aibă ocazia să intervină în interiorul acestui comitet executiv în așa fel încât să vioreze discuțiile și să aducă idei noi. Acum, un alt subiect asemănător este următorul. De ce e nevoie de un număr atât de mare de participanți. Bineînțeles, trebuie colectate informațiile, trebuie uh, publicate rapoartele anuare de stabilitate, însă, ca să fiu sincer, nu s-a reușit să se prevadă o criză în așa fel încât să se adopte o poziție corespunzătoare pentru a contracara această criză. Reacția a avut loc la un an după ce a început, uh, după ce a început criza. Și acum știm că economia, uh, economiile europene se aflau într-un punct de recesie și s-a evocat în mod timid în public acest risc de uh, recesiune a fost doar o aluzie, însă această aluzie nu a, a fost suficientă pentru a rezolva problemele sectorului financiar. Deci nu văd de ce am, plecăm de la premisa că printr-o nouă formulă de organizare, cu siguranță lucrurile se vor îmbunătăți pe viitor. Cam iată, acestea ar fi ideile pe care doream să vi le prezint. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Dragi colegi, am o listă de oratori care doresc să intervină, însă aici se complică lucrurile, pentru că Mario Draghi trebuie să plece la cinci și un sfert și el este expertul nostru macroeconomic. Dacă există membri care doresc să pună întrebări pe această temă macroeconomică, ar trebui să o facă acum, să ridice mâinile, să vedem cine anume exact. Udo se pare că dorește să intervină. Cine mai dorește să intervină? Mi se pare că ar fi poate o idee bună să organizăm dezbaterea în așa fel încât să punem aceste întrebări înainte ca domnul Draghi să părăsească dezbaterea. Deci, în acest caz, Silvi, poți să începi tu. Merci, Madame la Oui, je, je... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le întreb pe domnul Draghi ceva destul de simplu. ați uh, vorbit de relațiile de, dintre Comitetul de Supraveghetor Bancar și celelalte autorități. Credeți că este nevoie să avem o relație mai structurată și, pe de altă parte, credeți că Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari poate să fie Comparat cu structurile G20, oare nu avem nevoie de o instanță în Europa care să aibă puterea să declare o situație de criză, deci să poată trage semnalul de alarmă și să aibă deci puteri mult mai uh, mari decât ceea ce se prevede în uh, propunerea aceasta. Bun, ce voi face acum? Cred că voi colecta mai multe întrebări ca să puteți răspunde la mai multe întrebări deodată. Udo. Doamnă președinte, Ceea ce vreau eu să evit este să mă tăiați de pe lista de întrebări și de aceea nu întreb nimic. Dar vreau să-l rog, să vă rog de fapt pe dumneavoastră să-i dați ocazia domnului Draghi să mai vorbească și despre cauzele de reglementare ale crizei pe care le-a menționat și să facă legătura și cu instituțiile care ar trebui să împiedice așa ceva despre care vorbim aici. Mulțumesc! Bun. Arlin, ai o întrebare, te rog. Domnule Draghi, doriți să răspundeți acum? Aș vrea să-l rog pe ultimul vorbitor să mai repete dată întrebarea. Dar cu mare plăcere. Domnule Draghi, ați spus în prezentarea dumneavoastră că ați fi gata să vorbiți despre deficiențele de reglementare care au dus la izbucnirea crizei financiare. Aș vrea să vă dau prin această remarcă ocazia să mai vorbiți despre acest lucru și să ne vorbiți mai concret despre cauzele de erori, deci erorile de reglementare la nivel instituțional și să vedem dacă propunerea Comisiei poate să combată aceste erori. Mulțumesc! That's a reasonable question, but it to... Bun. Arlin, deci, acum ai cuvântul. Da, mulțumesc. Vroiam doar să întreb poate cel mai bine pe domnul Draghi, pentru că este cel mai bine plasat să răspundă, pentru că au existat destul de multe îngrijorări cu privire la care ar fi situația în care s-ar declara o stare de urgență la nivel financiar. Și dacă vă gândiți sau puteți să vă imaginați care ar fi o situație de criză și de urgență în acest domeniu. Evident, în momentul de față, poate nu avem încă, dar vom avea poate o rezoluție care să privească mecanismele bancare care să trateze acest problem, dar fiind că nu avem încă această rezoluție, care ar fi motivele care v-ar face să declarați o situație de urgență sau de criză în sistemul bancar. Mulțumesc. Elița, ai o întrebare de domeniu macroeconomic? Nu. Atunci am eu o întrebare, spune doamna președinte. Uh, au existat câteva sugestii ca bordul uh, de supraveghetori să nu dea neapărat o alertă, ci să poată să calibreze cumva um, greșea, greșeala, erorile sau uh, criza cu care ne confruntăm și eventual acestea să fie introduse după aceea în uh, discuția cu privire la criteriile pe, de pe, care au fost stabilite la Basel. Vreau să știu care ar fi, de asemenea, posibilitatea de a întocmi astfel de criterii, ce se întâmplă în domeniul capitalului și aș vrea să știu dacă v-ați gândit la vreun mecanism în acest domeniu. Aceasta ar fi întrebarea mea. Dacă mai există cineva cu întrebări macroeconomice, nu. Garcia Margalio. Mulțumesc, doamna președinte. O întrebare foarte scurtă pentru domnul Draghi. În articolul la care v-ați referit dumneavoastră din propunerea comisiei și anume situația de urgență. Întrebarea este cine este, care este autoritatea care poate declara această situație de urgență? În propunerea comisiei, Comisia este acea autoritate în propunerea Consiliului, Consiliul este acea autoritate și noi aici în Parlament ne punem întrebarea oare nu ar trebui să existe un Consiliu al, uh, al uh, riscurilor sistemici, uh, sistemice, cel care să se ocupe de acest semnal de alertă, pentru că e nevoie de o reacție rapidă și nu cred că dacă nu ar fi comitetul cel care ar putea să facă acest lucru, atunci am avea o valoare adăugată. Pentru că altfel am pierde timp prețios uh, care ne-ar împiedica să luăm deciziile adecvate la momentul potrivit. Deci, iată discuțiile așa cum s-au purtat ele cu Comisia și cu Consiliul. Uh, Ce vă propun să facem acum este să-i dăm cuvântul domnului Draghi pentru ca să răspundă la aceste întrebări pentru că trebuie să plece mai repede. Toată lumea trebuie să... Dacă dorește cineva să răspundă la aceste întrebări, de asemenea, poate să ridice mâna și să răspundă. Dar întâi dau cuvântul domnului Draghi. Thank you. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde mai întâi la prima întrebare. Ar trebui să existe o legătură instituționalizată între Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari și sistemul european al supraveghetorilor financiari. Dacă am considerat că aceste două autorități sunt uh, utile pentru a reglementa mai bine piața, atunci și relația dintre ele este esențială. Pentru că, însă, dacă acest lucru, această relație ar însemna doar o, un strat suplimentar de birocrație, atunci, într-adevăr, nu vrem acest lucru. Dacă și Comitetul Supraveghetorilor consideră că este un lucru bun, da, atunci uh, răspunsul este da. Însă, probabil că răspunsul, de, răspunsul depinde de felul în care va fi organizată această legătură. În orice caz, cu cât uh, există mai mult schimb de informații, cu cât există mai multe discuții și interacțiuni între cele două foruri, cu atât mai, a fi mai bine, probabil, pentru că avem nevoie în lumea financiară de legături, pentru că este vorba de o industrie globalizată și interacțiunile din toate colțurile lumii nu fac decât să aducă un plus valoare. Considerăm că cu cât supraveghetorii colaborează mai bine la nivel internațional, cu atât va fi mai bine și cu atât vom avea o supraveghere mai eficientă. În ceea ce privește Comitetul European de Supraveghere, întrebarea era dacă are destule atribuții, destulă putere. Eu cred că am răspuns înainte la această întrebare și Jacques a răspuns la întrebare. În mod ideal, ne-am fi dorit recomandări obligatorii sau reglementări obligatorii care să se aplice peste tot, dar propunerea cred eu că este realistă și cred că cel mai înțelept este să vedem acum cum funcționează. Cu siguranță, însă, așa cum a sugerat înainte, va trebui să revizuim uh, ceea ce reglementăm acum și va trebui să rămânem deschiși față de schimbări viitoare. A doua întrebare se referea la eșecurile de reglementare care au dus la declanșarea crizei, care, după părerea mea, într-adevăr, sunt chiar la originea ei. Permiteți-mi să vă dau patru exemple. Aceste exemple ne vor arăta că au existat anumite evoluții de dezvoltare și de reglementare um, care au uh, ținut de gradul de cunoștințe al participanților la piața financiară, fie ei supraveghetori sau guverne, care nu se mai aplicau, de fapt, nu mai erau actuale față de ceea ce se întâmpla pe piață. De exemplu, numai cu trei ani în urmă crizei, deci în 2003-2004, împrumuturile um, la, cu ipotecare au fost uh, analizate și au scăzut în fine a, în uh, valoare, având în fine și o garanție, un fel de backup pentru uh, aceste produse. Deci, uh, abia atunci s-a constatat că s-ar putea ca acestea să fie uh, produse care să conțină un potențial de risc foarte mare. După cum a zis și domnul Prat, Prat înainte, piața uh, ar ști, se spunea pe atunci, să reglementeze, să identifice aceste produse negative, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Deci a existat o combinație dintre complexitate și calitate proastă în acest domeniu al împrumuturilor. Apoi, în 2004, în, Marea, în Statele Unite, s-au uh, eliminat limitele de leverage pentru băncile mm, importante din uh, America. Un alt punct este poate mai subtil. Emițătorii tuturor uh, bunurilor securitizate nu erau decât o, câteva bănci, șase sau cinci bănci în general pentru ca aceste produse să poată să fie vândute, ele trebuiau să fie supuse unui rating. Și de aceea agențiile de rating pentru aceste valori mobiliare au, uh, sau, au crescut în putere pe piață, astfel încât acest lucru a dus la o relație cât se poate de opacă între um, emițătorii de astfel de um, titluri și autoritatea de evaluare, ceea ce a dus, bineînțeles, la o inflație de, rate, de agenții de rating care nu erau neapărat cele mai bune. Un al patrulea exemplu a fost dezvoltarea swapsurilor și derivatelor negative. Într-adevăr, această piață a explodat după 2002. Dacă ne uităm la rata de creștere a acestei piețe, toată lumea va fi uimită. Ce s-a întâmplat cu swap-ul uh, în domeniul creditelor. De obicei, când eu împrumut cuiva bani, atunci uh, persoana respectivă îmi datorează um, o anumită sumă, bineînțeles, dar când nu există un, o asigurare a riscului și când e vorba de sume de miliarde, bineînțeles că lucrurile se escaladează și e foarte dificil să mai faci o evaluare. Uh, a tranzacțiilor de împrumut. Acestea au fost câteva exemple ale deficiențelor de reglementare la originea crizei, dar spunând toate acestea trebuie să mai repet ce am spus înainte. Climatul de supraveghere macroprudențială a fost în așa măsură construit încât ar fi trebuit de fapt să explodeze mult mai devreme dacă am fi avut instrumentele necesare. O altă problemă se referă la stabilitatea financiară și definiția acesteia. Când putem evalua că ne aflăm într-o situație de criză? Dacă pot eventual să reformulez această întrebare, ar trebui să spun când considerăm că situația este instabilă din punct de vedere financiar. E foarte greu să dai o definiție precisă care să se poată regăsi și într-o, legisla- da, într-o lege sau uh, într-un document juridic. Ceea ce facem de obicei așa cum s-a întâmplat și înainte de criză, noi încercăm să ne uităm la fluxurile de credit, ne uităm la mișcările de credit și pot să vă dau un exemplu. Unul dintre argumentele date de oameni înainte de apariția crizei, spunând că, de fapt, la bursă preț, aceste produse nu erau supraevaluate, ci mai degrabă că erau sincronizate cu mediile istorice. De fapt, ele au fost într-adevăr mult deasupra oricărei medii înregistrate înainte. Deci orice observator atent al piețelor și-ar fi dat seama că deja exista posibilitatea și potențialul unei instabilități uh, financiare. Dacă ne-am fi uitat la veniturile de, în comparație cu acum 10 ani, nu cu anul trecut, ne-am fi dat seama că uh, rata de câștig era mult mai mare decât uh, s-a întâmplat vreodată în istoria acestor produse. Ceea ce vreau să spun este că va trebui deci să ne uităm la mai mulți indicatori atunci când declarăm o situație de urgență, fie că aceștia sunt de, uh, indicatori macro sau la indicatori sectoriali sau la uh, indicatori de instituții. Spunând toate acestea, se, uh, sistemul european al supraveghetorilor financiari va fi însă un uh, proiect extrem de înalt, mult prea înalt și mult prea vast, pentru ca să putem spune de acum câte ceva. Dar toată activitatea pe care o va depune Comitetul de Supraveghere Bancară uh, va fi totuși doar o parte a activității. Nu vom putea, răspunsul la întrebarea dacă putem avea o privire de ansamblu, nu, nu putem avea această privire de ansamblu, ci trebuie să transformăm acest sistem într-un sistem mult mai flexibil și mult mai rezistent în fața unor crize, indiferent de unde vin aceste crize. Și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, să mai vă dau un exemplu, uh, în 1929 am avut de asemenea o criză financiară foarte mare și economia uh, lumii a fost în, aproape în aceeași situație ca acum. Acum însă putem să ar, ar fi putut să se întâmple același lucru ca în 29 în ceea ce privește efectele acestei crize, doar că sistemul era mult mai puternic din cauza prezenței guvernamentale în toate aceste aspecte în care s-a consolidat în ultimii 50-60 de ani. Deci trebuie să încercăm acum să facem același lucru și în uh, sistemul bancar, să facem acest sistem mai rezistent. Așadar, aceste proiecte sunt mult prea mari ca să poată eșua. În primul rând trebuie să reducem probabilitatea și amploarea unei posibile daune. Pentru aceasta este nevoie de o supraveghere mai bună și nouă și ar trebui în iunie când prezentăm un raport uh, intermediar și în octombrie când prezentăm raportul final să avem toate aceste chestiuni stabilite foarte bine. Pentru așadar a reduce probabilitatea și amploarea daunelor, ar fi bine să avem o supraveghere transfrontalieră mai bună, să avem uh, um, taxe pe capital mult mai organizate. Vorbesc aici de instituțiile organizate sistemic. Instituțiile pot fi importante pentru că sunt foarte mari, dar pot fi importante și pentru că sunt foarte bine interconectate sau pentru că se află într-un uh, centru important al unei rețele bancare sau financiare. De asemenea, trebuie să ne uităm la capitalul contingent și un alt, o altă propunere care se discută foarte mult este care este cea mai bună structură legală pentru o bancă care să minimizeze contagiunea potențială venind din partea unui sistem, unei erori sistemice supraveghetorii ar fi cei care ar trebui să intervină și să spună unei bănci nu, um, lucrurile au, sunt prea complexe, trebuie să lucrați numai prin uh, filiale și nu neapărat prin uh, reprezentanțele băncii respective sau trebuie să vă analizăm capitalul, lichiditățile și așa mai departe. Și, de asemenea, autoritatea ar putea spune că nu dorește ca banca să depinde de o altă instituție importantă. Și cred că toate aceste recomandări sunt importante fiecare. Trebuie să putem identifica și pune punctul pe ei când e vorba de instituțiile financiare care sunt uh, au o structură potențială pentru a intra într-o astfel de situație. Dacă ne gândim acum la relația dintre mm, Comitetul de Supraveghetor sau la, și uh, Sistemul de Supraveghere Financiară, putem vedea că și aici putem lua mai multe măsuri fără a identifica instituții ca atare. Trebuie, de exemplu, să avem un mecanism eficient, astfel încât dacă o instituție um, dă faliment, să putem să mm, nu uh, contaminăm celelalte instituții din cauza uh, eșecului acesteia. Important este așadar să avem o autoritate care să aibă competența să ia inițiative, fie că este Consiliul, Comisia sau Comitetul de Supraveghetori, această autoritate trebuie să aibă competența așadar să declare criza și alte două cerințe importante, să aibă bugetul pentru a face față unei crize și, pe de altă parte, să aibă competența și autoritatea de a gestiona o criză, care este până la urmă cel mai dificil lucru. Dacă ne uităm la legislație și la aspectele transfrontaliere de care vorbea domnul Pratt înainte, vedeți că una dintre legislațiile de care am vorbit este doar uh, un aspect care ține de faliment. Există multe documentele juridice cu privire la faliment în Uniunea Europeană. Va trebui însă să putem să armonizăm aceste legislații cu privire la procedura de faliment pentru ca să avem un singur sistem sau cel puțin un sistem care să funcționeze în acest spațiu. Dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci mi-e teamă că supraveghetorii nu vor mai avea decât o singură opțiune. Dacă supraveghetorul ar trebui să decidă că instituțiile pe care le supraveghează nu cedează destul de mult în, pentru ca în cazul în care eșuează să poată să fie gestionate, atunci e, această autoritate va trebui să intervină și să decidă care este de fapt structura legală pe care trebuie să o adopte în momentul în care instituția eșuează. Dar supraveghetorul nu poate să lase să funcționeze instituții care sunt prea complexe și care dacă eșuează nimeni nu o să înțeleagă de unde a venit eroarea și care poate fi dauna potențială pe care acestea se aducă cu ele. Și mai există și un alt proiect care are de-a face cu um, întărirea infrastructurii. Foarte multe tranzacții se fac așa numit pe over the counter este un sistem extrem de fragil. Când avem un uh, incident uh, sistemic, unul dintre cei implicați în această tranzacție dispare, nu plătește și deci de acolo intervin uh, diferitele eșecuri. Și banca, de fapt supraveghetorul va trebui să poată urmări toate derivatele și toate tranzacțiile care se fac în acest context și trebuie să vedem și care sunt părțile implicate și, uh, de asemenea, ce aduce cu sine fiecare tranzacție și cât capital se ascunde în spatele fiecarei tranzacții. Vorbeam înainte despre faimoasa AIG, care a avut foarte multe uh, credite bolnave, dacă putem să le spunem așa, fără să le asigure. Trebuie să vă dați seama care este amploarea unui astfel de erori. S-au făcut însă multe progrese în acest domeniu și mai este însă mult de făcut. Îmi pare foarte rău că am vorbit uh, mai mult decât mi-a fost permis, dar au fost întrebări extrem de importante. Da, mulțumesc, foarte interesant, spune doamna președinte. Cred că ați răspuns uh, foarte bine la aceste întrebări. Um, I, I did ask about, um... Întrebasem și eu ceva cu privire la cuantificare, dar sigur că puteți să nu răspundeți la asta. Doriți să spuneți și ceva despre acest lucru? I'm sorry, I, I... Îmi cer scuze. Sunt mult prea cu minte, pentru că mi-a spus să tac și am tăcut imediat și uitați, am uitat uh, să răspund la două întrebări. Dar vă rog pe scurt, da, sigur, pe scurt, la Basel 2 reglementatorii sau supraveghetorii sunt absolut conștienți de faptul că nu vor să implementeze Basel II pentru, într-o manieră care n-ar mai permite o redresare. Aceasta este o evidență. Suntem cu toții convinși însă că sistemul financiar al viitorului va trebui să aibă mai puține datorii și mai mult capital. Suntem cu toții convinși de acest lucru. Deci pericolul discuției pe care îl purtăm acum este ca, de dragul temelor care țin de tranziția către un nou sistem, să riscăm să pierdem din vedere obiectivul. Eu cred că toții ar trebui să țintim un, subie, un uh, sistem cu mai mult capital și mai puține datorii. Dar întrebarea este cât de repede vom putea implementa acest sistem cred că comitetul de la bază l-a dat un comunicat foarte clar. Nu l-am la îndemână, dar acesta spune că dacă condițiile generale o vor permite, se va putea implementa sistemul. Ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, o chestiune legată de calendar. Uh, în prima jumătate a anului acesta, Comitetul de la Basel va face un exercițiu de calibrare, adică va testa diferitele eh, niveluri de rațio de capital pentru eh, în diferitele sisteme bancare din Europa și vor vedea dacă acestea sunt fezabile, aplicabile sau nu. Apoi, în 2011, se va face un studiu de impact la nivel macro pentru a vedea ce consecințe ar avea sistemul la, pentru sistemul bancar. În 2011, băncile vor trebui apoi să implementeze reglementarea și aceasta va intra în vigoare la sfârșitul anului 2012. Cam acesta este calendarul. Cam atât despre ratio. Apoi, mai există o altă parte a noului regulament care este definiția capitalului. Comitetul de la Basel încearcă să ajungă la o definiție globală a capitalului, ceea ce are consecințe foarte serioase, pentru că aceasta înseamnă că anumite aspecte care erau considerate în Europa, de exemplu, ca fiind capital, nu vor mai fi capital în altă definiție. Dar aici trebuie să ne aplicăm bunul simț și trebuie să ne gândim dacă ne trezim dimineața și spunem de fapt acesta nu este capital pentru că nu este recunoscut ca și capital. Nu, bineînțeles că nu vom face așa. Soluția este să avem uh, uh, perioade destul de mari de uh, tranziție. Pentru că altfel, dacă dăm o dacă avem uh, o perioadă prea scurtă de tranziție și facem o, trecere bruscă, atunci s-ar putea să avem mai multe riscuri decât dacă nu facem această schimbare. Deci trebuie să avem grijă la ritmul modificărilor până când uh, se schimbă definiția capitalului. Dar nu trebuie să pierdem acest moment uh, oportun. Cred că am răspuns acum la toate întrebările, nu, doamnă președinte? Da, mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai dorește cineva să ia cuvântul, mai ales pe acest punct, sau puteți să așteptați până când mai, mai preluăm câteva întrebări din sală? Eu zic că ar trebui să mai luăm câteva întrebări din sală de la deputați. Peter Skinner Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc experților. Jacques, mă bucur să te văd uh, aici din nou în mijlocul nostru ca arhitect. Noi suntem doar niște zidari umili care uh, am așezat cărămizile, dar opinia ta este foarte valoroasă pentru noi. Și vreau să-ți pun o întrebare care mi se pare esențială. De ce în propunerile inițiale nu ai sugerat o abordare mai integrată pentru uh, structurile de supraveghere financiară. Și mai am încă două sau trei, dacă îmi permiteți, nu știu. Henri de Castro, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Uh, ați spus foarte multe, dar vom reveni la chestiunea implementării, să nu credeți că, se, că o vom lăsa deoparte, dar nu astăzi. În ceea ce privește uh, supravegherea și conducerea supravegherii, este un element cheie modul în care toate aceste agenții și personalul lor vor interacționa între ei pe acest subiect la nivelele de microsupraveghere. Uh, toată lumea înțelege principiul, însă există dezacorduri în legătură cu punerea sa în aplicare. Uh, și probabil că vă amintiți că în domeniul asigurării, supravegherea de grup a dus la mari probleme în domeniul capitalurilor din Uniunea Europeană. Dar vreau să vă întreb dacă credeți că este un instrument eficient sau doriți alte, și alte resurse practice. Și în cele din urmă, pentru Jean-Pierre Jouyet, sau sigur pentru toți experții, dacă doresc să răspundă, ați sugerat un copreședinte de la Banca Centrală. Poate că astfel nu se va reflecta modul de luare a deciziilor în domeniul riscurilor. Aș vrea să știu dacă considerați că acest lucru ar fi o amenințare pentru independența băncilor centrale și pentru reputația lor în ceea ce privește, deci, intrarea lor în acest rol de supraveghere, acestea sunt cele uh, trei întrebări. Era da pentru Sebastian, nu pentru domnul Juie. Deci, ultima întrebare a fost pentru domnul uh, Dalian. Cred că... Domnul Thaler. Domnul Thaler, doriți să puneți o întrebare? Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare în legătură cu supravegherea microprudențială. Îmi permiteți să vorbesc acum sau să-mi aștept rândul? Pot să adresez acum? Da, mulțumesc foarte mult pentru prezentările de mare calitate pe care le-am primit în această după-amiază. Cred că propunerile făcute reprezintă un progres major față de situația actuală deși mi se pare foarte bine că putem exprima și anumite preocupări. Propunerile care au fost stabilite de către Consiliu uh, s-a exclus centralizarea competențelor de supraveghere pentru fiecare segment de piață, chiar dacă asta dorea Comisia Europeană. Ce mai rămâne ca excepție mică este uh, uh, ESMA și apoi și agențiile de notare și și uh, uh, grupurile transnaționale, chiar dacă este cam ambigu. Și Întrebarea este dacă se pot exercita competențe de supraveghere asupra entităților paneuropene, pentru că astfel s-ar fi putut ajunge la o supraveghere centralizată în legătură cu anumite grupuri transnaționale sau anumite instituții transnaționale. Deci, conform celor spuse de domnul Draghi, sistemul ar trebui să fie mai rezilient, însă Consiliul a uh, reușit să dilueze această alcătuire. Deci, întrebarea mea, mai ales pentru domnul de la Rozier, care a fost principalul autor al propunerii comisiei uh, și cu care mulți au fost de acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau cuvântul unui al treilea membru și apoi dau cuvântul expertului. Are din nou cuvântul uh, acum un raportor știu că a mai intervenit, dar uh, nu a fost el de vină, ci eu, pentru că nu am împărțit bine timpul. Mulțumesc, doamnă președinte. Organizăm această audiere într-un moment relativ critic. Peste o săptămână, raportorii celor cinci rapoarte care fac parte sau care formează pachetul de supraveghere financiară vom trebui, vom, vom, vom fi uh, în situația în care va trebui să înaintăm rapoartele în așa fel încât acestea să fie dezbătute de membrii Parlamentului. Și până în prezent ne-am preocupat de faptul că această problemă a uh, supravegherii ar trebui să se aplice și la grupurile transfrontaliere de, uh, instaurate la nivel transfrontalier, în așa fel încât să avem răspunsuri cât mai concrete Uh, pe care să le putem așterne pe uh, hârtie. După părerea mea, există două grupuri, două categorii de grupuri transfrontaliere. Cele care nu au o dimensiune europeană suficientă în așa fel încât să creeze vreo dificultate în sistem pe ansamblu și cei care au această dimensiune și care au fost, au fost identificate în raportul de la Rosière ca fiind instituții financiare complexe, mari, deci, prima categorie, cei care nu au o dimensiune europeană suficientă, ar trebui, după părerea mea, să fie supravegheate de către comitetele de supraveghetori. Am luat cunoștință cu satisfacție de expunerea domnului uh, de la Rozier asupra faptului că există o propunere a Comisiei în ceea ce privește aceste comitete de supraveghetori. Problema este ce se întâmplă cu cele, acele instituții care prezintă un risc sistemic și care au o dimensiune națională. Deci întrebarea este concretă. Întrebarea este mai întâi, care sunt acele instituții? Deci trebuie să vedem care sunt normele tehnice pe care le are autoritatea competentă, în acest caz comisia, uh, și să vedem cum anume vom putea defini în Parlament care sunt criteriile în funcție de care le calificăm astfel. Odată ce facem acest lucru, atunci supravegherea prudențială, și subliniez prudențială, trebuie să revină autorității europene. Deci e nevoie de o adevărată autoritate europeană în acest domeniu. În al treilea rând, această autoritate europeană trebuie să acționeze în anumite cazuri doar prin intermediul supraveghetorilor naționale, în așa fel încât să evităm birocrația și să ne asigurăm de faptul că se aplică aceleași criterii în toată Uniunea Europeană și pentru a putea cunoaște în mod concret terenul. Iar întrebarea următoare este, cum anume va putea funcționa această supraveghere financiară? Ideea fiind că poate am putea crea un fond european care să fie finanțat de uh, acele instituții, deci vorba de un fond privat, care să fie finanțat de acele instituții care vor fi supravegheate și care ar putea fi utilizat pentru două scopuri. Pentru a garanta depozitele și pentru a evalua riscurile pe care, sistemice pe care aceste instituții le-ar putea crea. Ce se întâmplă când fondurile sunt insuficiente? După părerea mea, la un al doilea, a doua etapă, atunci am putea să apelăm la piață și să cerem o susținere publică din partea guvernelor, așa cum s-a făcut în trecut și care pot să intervină într-o anumită măsură în cazul în care fondurile sunt insuficiente. În cazul în care și aceste măsuri sunt insuficiente, atunci trebuie să faci apel la uh, contribuabil. Și pentru asta e nevoie de o normă tehnică care să poată să pondereze criteriile în funcție de care se intervine, uh, cum anume se uh, garantează depozitele, cum se controlează fluxurile de plăți și așa mai departe. Și Aș dori să uh, adresez această, adresam această întrebare domnului Roldan Alegre. Acum aș dori să mă adresez domnului de la Rozier în ceea ce privește raportul sau, cum anume, care este părerea dumneavoastră despre aceste elemente. Right. Poate că mergeți cam departe. Cred că ar fi cazul să primim și niște răspunsuri la aceste întrebări înainte de a trece la o nouă rundă și bineînțeles că îi dau cuvântul mai întâi lui Jacques de la Rozier și apoi celorlalți uh, experți care au fost interpelați sau celor care doresc să intervină oricum. Jacques. În primul rând, voi încerca să răspund întrebării lui Peter Skinner Mă bucur foarte mult să-l văd astăzi. De, da, deci de ce nu am susținut o abordare mai integrată? O întrebare la care se referea și uh, celălalt vorbitor. Am să le răspund împreună. Mi-amintește acest lucru de o anecdotă foarte scurtă. Regele uh, Henric al IV-lea, care era foarte popular în Franța, a mers uh, odată să viziteze un oraș și atunci când un uh, rege mergea în vizită într-un oraș, se trăgeau 21 de salve de tun, dacă mi-amintesc bine, și când a mers în acest oraș, nu s-a tras deloc cu tunul. El l-a întrebat atunci pe primar de ce s-a întâmplat așa. Iar primarul avea o listă foarte lungă pe care a fluturat-o în fața ochilor și primul punct de pe listă era nu avem tun. Atunci Henric al IV-lea a spus, vă rog, nici nu mai citiți toate celelalte subiecte de pe listă. Ceea ce uh, mi-a amintit această anecdotă au fost următoarele. Motivul pentru care nu am propus așa ceva a fost că nu am fi ajuns la un acord între noi. Și acordul ar fi fost uh, unul foarte slab atunci, foarte puțini membri au fi fost de acord cu o abordare integrată. Însă mai mult ar fi fost contradicție între membri. Cred că am spus suficient, deci v-am răspuns la întrebare. Au mai fost și alte preocupări. Nu știam dacă crearea unei noi microagenții de supraveghere pentru băncile transnaționale nu este cumva prea, o structură prea greoaie, adică din punct de vedere birocratic această nouă instituție. Ni s-a părut că procesul evolutiv ar fi unul mai bun decât unul revoluționar, ca să preiau uh, formula uh, domnului Roldan. Și deci am spus că acesta ar trebui să fie un punct de plecare. Dar, pentru că a existat și un dar, după trei ani de lucrat la toate acestea, am avut ideea, în primul rând, de a ne aduna și de a ne gândi, de a examina problemele și de uh, a pune întrebarea celorlalți dacă nu cumva avem nevoie de o abordare mai integrată. De aceea mă întristează oarecum faptul că această clauză de revizuire asupra căreia insist în uh, discuțiile mele cu prietenii din Parlament, uh, este o legătură cu viitorul, poate. Da, supravegherea și conducerea acesteia cred că era adresată lui Henri de Castre, dar cred că în domeniul bancar acest lucru nu a funcționat pentru că nu am avut susținerea necesară. Și după cum v-am mai spus, am avut această ieșire către autoritățile respective. Domnul Domnul Taylor din fața mea În legătură cu infrastructurile de piață, Consiliul nu a păstrat propunerea comisiei care exista și în raportul nostru și anume ideea de a se da competențe autorităților de piață competența de a supraveghea aceste organizații. Și mai ales partea de clearing și obținerea de instrumente over-the-counter care să fie mai organizate. Nu știu de ce Consiliul nu a păstrat această propunere, pentru că nu sunt membru al Consiliului, evident, și nu nu știu de ce, numai dumneavoastră îmi cereți opiniile în această privință. Consiliul nu o face, pur și simplu propunerea a dispărut și poate că ar trebui să fie reexaminată și cred că asta doriți dumneavoastră să faceți, dacă înțeleg eu bine. Domnului uh, Margaio, uh, el s-a exprimat foarte clar în întrebările sale sunt aceleași întrebări ca ale lui Peter Skinner și anume de ce nu ați creat din capul locului de la bun început un sistem integrat. Am încercat să vă răspund, probabil nu foarte mulțumitor, dar cât se poate de realist. E un răspuns realist, chiar dacă pe plan intelectual nu este foarte satisfăcător. Domnul Magalo a spus că există două tipuri de bănci transfrontaliere. Cele care nu sunt atât de importante ca impact european și acestea își organizează activitatea în cadrul colegilor și apoi mai sunt și cele care au o masă critică europeană, un potențial de a crea o instabilitate mai mare. Iar acestea trebuie să fie definite prin criterii și apoi să fie macro-supravegheate cu asistența sigură a actorilor uh, europeni. Și nu pot să spun că sunt neapărat de acord cu acest lucru, dar s-a considerat că sistemul acesta nu este suficient de matur, în orice caz, pentru a fi acceptat de către comitet. Răspunsul e același pe care l-am dat lui Peter Skinner. Europa va trebui să examineze toate acestea peste câțiva ani pentru că nu pot fi date deoparte toate aceste subiecte, nu pot fi considerate neimportante. În ultimul rând, ați făcut o propunere foarte interesantă care este compatibilă cu cea pe care a menționat-o domnul Roldan, și anume crearea unui fond european care să financeze asigurările băncilor transnaționale care operează în Europa care pot avea o importanță sistemică. Și pentru a face acest lucru în mod rațional, fiecare instituție ar trebui să colaboreze și să participe la acest fond, așa cum se întâmplă la nivel național. Nu este nicio schimbare fundamentală. Este pur și simplu o europenizare a unui sistem național și sunt de acord cu acest lucru întru totul. Sigur că la un moment dat vor apărea aici probleme pentru că dacă va fi nevoie de mai mulți bani, în cazul unei crize importante, fondul va trebui să-și extindă propria finanțare. Și când acest lucru se face la nivel național, autoritățile naționale pot sau nu să garanteze, pentru că au un alt acces, un acces mai bun la piață decât alții. Dar dacă acționăm la nivel european, trebuie să înțelegem că această problemă a cine va susține, cine va garanta finanțarea suplimentară și dacă se va face o finanțare suplimentară, pentru că aceste fonduri naționale sunt uh, uh, neputincioase uneori. Deci, întrebarea cine va organiza garantarea acestei suplimentări a finanțării acestui fond european este una foarte dificilă și sigur că se ajunge la ultimul nivel, banii contribuabililor, ceea ce este foarte complicat pentru că nu este un sistem autofinanțat de către uh, cei din industrie, ci este ceva susținut de autoritățile politice. Iar autoritățile politice sunt cele care vor lua decizia finală. Iar guvernele acestor state vor trebui să răspundă în fața respectivelor opinii publice. Și aș mai avea un cuvânt de încheiere ca să revin la întrebarea domnului Skinner. Unul dintre motivele pentru care nu s-a obținut această majoritate pentru un sistem integrat, pentru că v-am răspuns într-adevăr cam superficial, unul dintre motive a fost că într-o situație în care garantarea financiară finală, susținerea finală a instituțiilor cu risc, se face la nivel național și nu la nivel european. Unii dintre colegii mei au considerat că va fi foarte greu să se acorde acestui macro-supraveghetor european competența de a supraveghea aceste instituții, pentru că atunci când se ajunge într-o situație dificilă și trebuie să scoți pe cineva de la ananghia, nu știu dacă guvernele vor dori să se expună la criticile opiniei publice, care sigur că nu va fi de acord cu finanțarea fără să poată să și spună cuvântul. Cred că este un argument politic foarte puternic. Deci cu cât veți reuși mai mult să mergeți către o europenizare, dacă pot folosi acest neologism, a mecanismelor de acest tip, atunci acest argument își va pierde tăria. Însă rămâne un argument puternic astăzi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! O să începem acum cu dumneavoastră ca să mai puneți încă o dată o serie de întrebări. Um, Mai întâi aș începe cu <clears throat> întrebarea domnului Peter Skinner. Uh, da, și ne-am referit deja la uh, riscul care ar exista în ceea ce vrește independența Băncii Centrale Europene. Depinde acum cum definiți independența. Și dacă, spre exemplu, independența înseamnă uh, ca Banca Centrală Europeană să-și îndeplinească scopul ei principal, atunci răspunsul ar fi da. Dacă independența este definită ca fiind uh, o situație în care se primesc anumite ordine și directive din partea guvernelor, atunci nu cred că acest lucru se poate lega cu elemente care ar avea consecințe fiscale. După părerea mea, ne putem imagina o situație în care supraveghetorii nu au reușit să determine, să localizeze anumite slăbiciuni ale sistemului și în același timp au senzația că ar trebui totuși să intervină, însă ei ar trebui atunci să intervină și să facă o alegere între uh, două situații, în care una în care s-ar simți responsabil de un eventual eșec sau de un, o anumită problemă sau o, o situație în care nu știu exact sigur cum anume ar putea să intervină. Deci, vedeți că această independență ar putea fi pusă sub semnul întrebării, depinde de modul în care analizăm situația. Apoi, aș dori să răspund la întrebarea doamnei președinte cu privire la uh, macro și micro uh, supraveghere macro și microprudențială și legătura care există între ele. Dumneavoastră ai întrebat dacă nu cumva ar fi o idee bună să utilizăm rezultatele din supravegherea macroprudențială în uh, supravegherea microprudențială. Uh, există anumite scenarii uh, care ne-ar permite să fie utilizate în supravegherea microprudențială. Cred că ar fi foarte bine să vedem care sunt acele scenarii de risc dezvoltate la nivel macroprudențial, să verificăm cum anume dacă băncile vor fi capabile să reziste unor astfel de șocuri. Însă nu cred că e o idee foarte bună să existe anumite cifre sau anumite o cuantificare, pentru că putem să greșim în momentul în care încercăm să cuantificăm riscurile și uh, lansăm aceste cifre pe piață. Nu știm foarte multe în ceea ce privește distribuirea matematică a riscurilor pe piețele financiare. Ceea ce pot să facă economiștii este să dezvolte anumite scenarii de risc și să-și pună întrebarea, haideți să vedem ce s-ar putea întâmpla dacă. Însă încă o dată, există și de pericolul unei gândiri mult prea uniformizate și s-ar putea să nu fie foarte utile aceste scenarii de risc. Uh, spre exemplu, dacă ne uităm la criza imobiliară, uh, nu știu dacă aceasta ar fi putut fi prevăzută prin aceste scenarii de risc. Încă o dată, ceea ce încerc să vă spun este că trebuie să ieșim din această uniformizare a gândirii sau din această gândire uh, armonizată, uniformizată. Doamna președinte. Foarte bine, trecem acum la oratorul următor, domnul Roldan. Mulțumesc, doamna președinte, pentru a răspunde la întrebările referitoare la um, garantarea depozitelor la nivel european. Uh, Cred că acest lucru trebuie analizat mai îndeaproape, pentru că nu e foarte ușor să uh, realizezi acest fond, să-l instaurezi. Bineînțeles, e clar că ar putea re, contribui la rezolvarea anumitor probleme în ceea ce privește schemele de garantare a depozitelor. Cum ar trebui să arate acest fond? Ar trebui să fie uh, alimentat, plătit de către industria din domeniu, uh, trebuie să fie suficient de bine pregătit pentru a putea face față unei uh, situații de criză criză la nivel paneuropean și ar trebui să aibă un rol foarte important în ceea ce privește managementul de criză în, uh, să aibă o legătură directă cu autoritățile bancare europene. Deci este clar, cam acestea ar fi caracteristicile unui astfel de animal, între ghilimele. Acum aș dori să subliniez două chestiuni care mi se par foarte importante. Una de ordin structural. Care ar putea fi impactul creării unui astfel de, de uh, fond de garantare a depozitelor la nivel european? Uh, care ar fi efectul asupra instituțiilor bancare mari și asupra instituțiilor care se ar afla în afara acestui uh, fond. Și cred că e o întrebare foarte importantă. Trebuie să vedem ce vom face. Trebuie să fim siguri 100% că nu vor exista impacturi diferite în funcție de această, uh, aceste două categorii. Apoi, bineînțeles, mai există și perioada de tranziție către această nouă schemă de garantare a depozitelor. Trebuie să vedem cum anume schemele la nivel național se vor transforma în scheme la nivel european. E o chestiune complexă și pot să vă spun că nu am un răspuns gata făcut în momentul de uh, față. Dar cred eu că este o idee care merită toată atenția noastră. Și acum legătura dintre macro și, supraveghere macro și microprudențială. Indiferent de ceea ce vom face, trebuie să existe o clarificare a rolurilor instituțiile de supraveghere ar trebui să știe foarte bine cine anume este supraveghetorul. În așa fel încât să avem acest acest aspect macroprudențial care să fie luat în considerare. Dar măsurile individuale care sunt luate de instituții, um, trebuie să fie supravegheate de aceste autorități de supraveghere, supraveghere pentru că subliniez încă o dată, noi am învățat din experiență, din trecut, că dacă nu avem o clarificare precisă a rolurilor supraveghetorilor, pentru că știm că au existat cazuri când nu au existat supraveghetori, atunci uh, pierdem din vedere ansamblul e nevoie de instituții de supraveghere și acestea trebuie să știe clar, trebuie să se știe clar cine este șeful. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul domnul Prat. Thank you. Mulțumesc. În legătură cu testele de stres despre care se vorbea înainte și, de fapt, testele de rezistență. Am învățat foarte multe din ceea ce s-a întâmplat. În primul rând, așa numită inginerie inversată să creăm uh, un scenariu care ar dărâma banca, deci nu venim cu scenarii macro și după aceea ne uităm la impact, ci invers. Ne uităm ce s-ar întâmpla într-o companie care ar uh, putea, um, în urma unor reacții succesive, să creeze într-adevăr un haos. Cred că s-au făcut foarte multe progrese în aceste teste. Acestea se bazează, și de aceea am insistat și în prezentarea mea pe acest aspect, pe ideea de a constitui o provocare pentru managementul de risc al băncilor. Este nevoie însă de oameni foarte puternici de partea cealaltă a mesei. După cum ziceam înainte, dacă ne uităm la supraveghetori, vom găsi poate câțiva supraveghetori care trebuie să se găsească față în față cu o instituție care, pentru care lucrează sute și sute de manageri de risc, deci e nevoie de persoane foarte bine pregătite. Și sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește independența, dar e vorba mai degrabă de independența minților și a comportamentelor. Știu că Problema instituțională este una gravă, dar în general este important ca oamenii să se simtă independenți și oamenii trebuie să se afle um, în, trebuie să fie oameni buni în forumuri importante, oameni competenți și calificați. Înțeleg și sunt de acord cu ceea ce ați spus. Nu. Și cred că aspectul critic al inovațiilor tehnice este și el de, trebuie și el luat în considerare. În orice caz, pe viitor, trebuie să înțelegem mai bine inovarea financiară, pentru că este vorba, în primul rând, de faptul că foarte multă lume dorește să crească um, miza de pe această piață. Și cred că înțelegeți foarte bine că există o legătură care nu s-a menționat acum. E vorba de legătura cu protecția consumatorilor. Pentru a putea închide acest cerc, foarte multe lucruri încep cu consumatorul, pentru că dăm acces la credite consumatorilor uh, și dăm acces la, um, la locuințe, dar după aceea trebuie să vedem cum putem menține această protecție. Apoi, întrebarea cu privire la supravegherea instituțiilor transfrontaliere. Unul dintre scenariile pe care am putea să le avem și trebuie să fim conștienți este că o reglementare uniformă necesită implicarea mai multor actori și pentru aceasta este nevoie de un ghid comun Însă nu asta este ceea ce ne dorim noi, ca peste tot să se întâmple același lucru, ci trebuie să fim mai vizionari. Poate că astăzi, din perspectivă politică, este imposibil să facem acest lucru, dar dacă vrem o piață unică, atunci nu vom trece pe lângă întrebarea pe care a menționat-o Jose Maria. Va trebui să facem eforturi în această direcție și probabil va fi nevoie de mult timp. Dar nu se poate evita acest lucru. Thank you, Chairwoman. Um, I will start by Mulțumesc. O să-i răspund lui Peter Skinner și după aceea voi face câteva comentarii în legătură cu riscurile sistemice. Este clar că industria asigurărilor europene a nevoie, are nevoie de o supraveghere mai consolidată și cred că Solvency 2 ar fi poate unul dintre instrumentele cele mai revoluționare Propunerea însă nu mai este așa cum era înainte și în puterea de supraveghere a acestui, acestui grup este destul de limitată. Însă, în continuare, menține un lucru foarte important, care este o aprobare a modelului intern de risc. Noi credem că acest concept ar trebui să fie păstrat la reforma supravegherii. Dacă nu există un grup puternic de supraveghetori, nu cred că nici supravegherea va, nu va fi așa cum ne dorim, va fi o supraveghere fragmentată și de aceea am cerut ca noua procedură de mediere să nu afecteze responsabilitatea finală a supraveghetorilor din acest bord. Aceasta este prima parte din răspunsul meu. Aș vrea de asemenea să fac câteva comentarii despre riscurile sistemice și sunt foarte de acord cu domnul uh, profesor Julian, pentru că cred că există multe lucruri care pot fi considerate provocări. Cu cât uh, suntem mai transfrontalieri, mai sistemici, cu atât este mai greșit. Avem uh, dinozauri care nu sunt periculoși, dar avem șerpi periculoși care pot chiar să fie mortali. Northern, uh, Northern Rock nu ar fi fost uh, probabil uh, în situația lui Lehman Brothers înainte de criză dacă nu ar fi fost uh, exact în situația celor pe care i-am descris înainte. În asigurări, riscul este concentrarea și în momentul în care o companie este transfrontalieră, atunci uh, aceasta um, spune ceva despre talia ei și reduce riscul acesteia. Dacă toate riscurile sunt concentrate într-un singur loc, atunci aceasta este o instituție mai sistemică decât o instituție care a, are um, mai multe reprezentanțe și care deci nu pune toate, nu, toată miza sau toate ouăle în același uh, coș. Uh, cum spunea bunica mea. Asigurarea poate fi o parte din uh, brigada de pompieri pentru că de multe ori este nevoie de o reacție foarte pe termen scurt, deși de multe ori valorile mobiliare se investesc pe termen lung. Ceea ce s-a întâmplat este însă că combinația dintre noile reguli de contabilitate și solvency ne-a obligat să ne reducem orizontul de investiție și în același timp să reacționăm ca instituțiile având un orizont mai pe termen scurt, ceea ce de fapt nu este conform realității. Mai degrabă decât să fim o parte a brigadei de pompieri, preferim să facem un pas înapoi, preferăm să facem un pas înapoi și să încercăm să calmăm focul prin alte metode. Nu cred că este bine să acționăm după aceste scheme. Ar trebui să ne gândim la folosirea unor instituții financiare pentru a îmbunătăți eforturile autorităților de reglementare pentru a diminua volatilitatea sistemului. Nu aș vrea să insist prea mult asupra acestui aspect, dar nu se poate ignora în calitate de Parlament faptul că, fiind dat că s-a schimbat legislația în domeniul contabilității și al solvabilității, proporția de um, bunuri uh, și valori mobiliare a companiilor a scăzut de la 50% la 15% în 2007 și la 4% acum. De ce? Pentru că s-a întâmplat o combinare a regulilor uh, în vigoare și care a impus o reducere a orizontului de investiție și deci o reducere a riscurilor pe termen lung, fiind dat că în ciuda modelului lor economic nu s-a mai putut lua uh, riscul pe termen lung, acest lucru nu a dus decât la mai multă instabilitate. Mulțumesc! Um, Mulțumesc! Propun acum, fiind dat că mai avem doar o oră, să încercăm să ne for- să formulăm mai repede ceea ce vrem să întrebăm, să trecem prin toate întrebările acum și după aceea să avem o, un, uh, o rundă de răspunsuri, pentru că altfel este prea complicat. Deci Vicky Ford. Udo Bullman, uh, Pascal Campe, if he comes back, Sven Giegold and Ole Schmidt. So first to you, Vicky. Vicky, ai cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Suntem foarte onorați să avem în fața noastră vorbitori atât de experimentați și de informați. Domnule de la Rossi, nu sunt neapărat uh, o cititoare zilnică a raportului dumneavoastră, dar în orice caz îl cunosc destul de bine. Într-adevăr, cred că va fi destul de greu să explicăm uh, Marii Britanii că Banca Centrală Europeană nu mai este o bancă centrală, dar sunt de acord cu multe dintre ce ați spus dumneavoastră. În ceea ce privește procesul de mediere și despre cine ar trebui să fie arbitrar, arbitrul final în acest proces, a fost într-adevăr foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat ieri, când uh, ieri am vorbit cu președintele um, Sistemului European al Supraveghetorilor Financiari și el mi-a spus că el nu dorește să joace rol de Curte Europeană de Justiție. Întrebarea pe care i-am pus-o este dacă chiar asta ați spus și mi-a confirmat că da, aceasta este chiar ce a spus înainte. Aceasta este și întrebarea mea pe care vreau să vă adresez. Peter, tu ești foarte experimentat în acest domeniu și știi că o calitate esențială a supraveghetorilor este formarea lor bună, profesională. Și mă interesează ce ai spus despre Spania, pentru că foarte des uh, îmi amintesc de acest aspect când uh, lucrurile merg prost, pentru că uh, în Spania sistemul bancar funcționează altfel. Sistemul și structura lor de supraveghere conține 80 de persoane care se ocupau de numai de partea comercială a unei bănci spaniole. Santander și am ascultat și din, din partea reprezentanților uh, Serbiei că ei aveau uh, am, am auzit din partea reprezentanților Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari că ei aveau doar 20 de persoane în același bord. Așadar, trebuie să ne asigurăm că chiar de la început vom uh, avea modelul potrivit, modelul corect care să funcționeze. Eu zic să începem cât mai repede cu acest nou model și apoi să revenim pentru corecturi pe parcurs. Foarte interesant a fost de asemenea să auzim povestea cu uh, dinozaurul mare și uh, șarpele mic. Cred că ne uităm de fapt la trei aspecte diferite pentru a reuși să îmbunătățim sistemele bancare. În primul rând, regulile, cum ar fi regulile privind capitalul sau privind comerțul și schimburile. Pe de altă parte, transparența. Pentru mine, acestea sunt subiecte, cum ar fi, de exemplu, standardele de contabilitate, care sunt foarte diferite între statele membre. Și al treilea aspect este arhitectura supravegherii. Fiind dat că ținem cont de aceste trei aspecte, bănuiesc că regulile noi de, și transparența pe care acestea le impun vor duce la o nouă situație. Cum credeți că însă se poate face o ierarhie a acestor trei elemente? Mulțumesc! Mulțumesc, Alisa nu este aici, spune doamna președinte, poate se va întoarce, deci următorul pe listă este Udo. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să încep prin remarca următoare. Mă bucur foarte mult să ascult aceste dezbateri. Vreau să adresez un compliment tuturor participanților la discuție și către dumneavoastră care ați ales acești participanți. Sunt, cu siguranță aceasta nu este o audiere la care obosești, ci este una extrem de importantă și interesantă și vreau să aud cât mai multe de la acești experți. Aș vrea să încerc să abordăm și anumite subiecte la care nu sunt încă mulțumit sau la care văd contradicții în afirmații. Să încep cu domnul Prat. Ceea ce m-a convins la domnul Prat este că a spus că contează foarte mult staful, contează cal- calitatea informației. Ideea pe care a avansat-o dumnealui este că nu este vorba numai de competența de legiferare, ci este vorba și de calitatea informațiilor care sunt uh, generate în sistem, de calitatea angajaților care lucrează în el și de uh, despre aceasta dumnealui a spus că nu trebuie să evaluăm uh, baze de date generale, ci trebuie să încercăm să abordăm mai multe instituții pentru a putea, într-adevăr, face un profil de risc. Dar nu înțeleg însă consecința pe care mi-ați expus-o după aceea. Mă convinge foarte mult ce spuneți, dar acum trebuie să exagerez un pic, pentru că altfel nu e niciun fel de provocare. Înțeleg însă tot ce ați spus, dar nu înțeleg consecința pe care ați tras-o din acest lucru. Ați spus că trebuie să acționăm repede, indiferent cum arată instituțiile, pentru că instituțiile se vor dezvolta ele după aceea, pe parcurs. Eu cred că, de fapt, ar fi mai bine să avem două chei în mână. Pe de o parte, să avem angajați calificați și colaboratori care au uh, un, sistem de informare extrem de bun și, pe de altă parte, să avem și o arhitectură instituțională care să permită acestor colaboratori să lucreze așa cum doresc ei. Și acum vreau să vă pun o întrebare suplimentară. Este corect, cu adevărat, ca o calitate a, mm, a procurorii informațiilor să depinde de faptul că avem mai multe grupe de colaboratori mici care lucrează fragmentat. Deci dacă lucrăm fragmentat, așa cum a spus și dumneavoastră înainte, domnule Dulian, dacă suntem fragmentați din punct de vedere geografic și funcțional, nu ar trebui ca această cerință să ducă la o reorganizare a arhitecturii instituționale pentru a avea după aceea, într-adevăr, o concentrare mai bună pe aspectele esențiale? Aceasta este prima mea întrebare, dar nu numai atât, către dumneavoastră. Cum vedeți problema aceasta a designului, designului instituțional? Și acum, a doua întrebare reiese din uh, analiza excelentă a domnului Draghi, despre eșecurile din uh, procedura de reglementare. Când ascult uh, ceea ce ați spus, oricât de convingător este, trebuie să mă gândesc că bordul de, pentru analiza riscului sistemic va trebui să ia decizii foarte importante. Oare atunci competențele sale nu sunt mult prea slabe pentru a putea face această activitate? Cum ar trebui să ce ar trebui să facă aceștia cu uh, investitorii uh, pe termen lung, cu asiguratorii? Partea de cumpărător nu trebuie și ea sporită în, în importanță pentru ca să avem într-adevăr o imagine echilibrată? N-ar fi mai bine eventual să lucrăm și cu, um, să aibă competențe și ex ante în acest board pentru a putea cu adevărat lua deciziile importante. Mulțumesc! Alice, e rândul tău acum că te-ai întors. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mulțumesc în primul rând vorbitorilor pentru intervențiile lor extrem de interesante. Și am două întrebări. Prima se referă la nivelul macro față de nivelul micro. Eu, ca și domnul Garcia Margallo, sunt convinsă că este necesar un mecanism global de intervenție și de acțiune însă îmi pun și întrebări în acest sens. Oare riscul sistemic este neapărat asociat cu dimensiunea? Pentru că am mari îndoiele aici. Poate că ar trebui să analizăm calitatea produselor a capitalului, a proporției, a instituțiilor, înainte de a interveni. Poate că ar fi nevoie de o, o informație mai bogată în legătură cu aceste riscuri sistemice. Și mai există un element, aș spune eu, baza intervenției ar trebui să fie uh, condiționată de o clarificare prealabilă a nivelului de responsabilitate pe care îl au supraveghetorii naționali sau cei din țara gazdă. Ar trebui să se clarifice răspunderile și abia apoi să se treacă mai sus la nivel european pentru intervenție. Și uh, tot uh, în legătură cu ce s-a spus, aș dori ca experții noștri invitați și mai ales domnul de la Rozier să ne spună ce părere au despre următoarele. În ceea ce privește percepția riscului, nu ar fi oare mai bine să se ocupe aici Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare decât uh, Comitetul pentru Riscuri Sistemice? Oare nu există aici informații mai precise decât informațiile pe care le are nivelul cel mai ridicat? Uh, pentru mine mă Contează foarte mult ce a spus Sebastian Dulian în legătură cu uh, componența Comitetului European pentru Riscuri Sistemice. Acest comitet european va, sigur că va avea la dispoziție informații, dar dat fiind are competențe reduse, oare nu ar trebui să colaboreze mult mai mult cu agențiile? Oare agențiile nu ar trebui să aibă competențe sporite? Și apoi, ca să se intervină înainte de faliment Va fi suficient acest fond sau va trebui oare mai bine să ne gândim la un regim juridic european care să fie un fel de uh, regim 28 care să permită uh, o acțiune ca cea din uh, Statele Unite în privința fuziunilor înainte de a se interveni în caz de faliment? Și la ce nivel s-ar putea situa un actor european care ar promova rezolvarea problemelor înainte de a se ajunge la momentul în care falimentul este singura soluție posibilă. Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Doamna este raportor în legătură cu managementul crizei. Pascal văd că nu este în sală, urmează Sven Gigo, care este raportor pentru autoritatea de piață. Well, uh, thanks a lot first. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, grup de experți excelent. Am învățat foarte multe în această după-amiază și aș mai vrea să pun și eu niște întrebări suplimentare la care m-am gândit în timp ce vă ascultam. În uh, observațiile sale mm, introductive, profesorul Dulian a comentat niște posibile conflicte de interese dintre băncile centrale, Banca Centrală Europeană și uh, niște decizii și recomandări pe care va trebui să le ia Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari. Aș dori ca cei doi uh, reprezentanți ai băncilor centrale să comenteze aceste posibile conflicte de interese și să-mi spună dacă sunt de acord că ar trebui să existe și consecințe. Și pe domnul de la Rozier aș dori să-l întreb ce părere are despre ce a spus profesorul Julian și dacă nu cumva ar fi uh, logic să se extindă sursele de gândire alternativă în alcătuirea uh, Comitetului European al Supraveghetorilor Bancari. Și am și o întrebare pentru domnul Alegre în legătură cu apelul la uh, mai multe soluții europene în privința diferitelor scheme de garantare a depozitelor. Nu este oare și acesta un risc? La început nu am înțeles dacă vă referați la crearea unei scheme europene unice de garantare a depozitelor sau dacă ziceați că ar trebui să existe standarde mai puternice pentru diferitele scheme existente. Pentru că crearea unui, unei scheme unice ar putea să crească riscurile morale și să distrugă uh, schemele existente deja și funcționale de garantare a depozitelor. Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru că mm, managementul dumneavoastră din Spania ar putea să fie un model în multe privințe. Pentru că băncile dumneavoastră au niște probleme specifice, însă se descurcă foarte bine în economia spaniolă față de uh, starea economiei v-aș uh, ruga să fiți chiar mândru de acest lucru și să ne dați și nouă niște um, ponturi. Și poate că colegii dumneavoastră și chiar cel de lângă dumneavoastră ar putea să învețe din experiența spaniolă. Mulțumesc, Ole Schmidt. Thank you, Madam Chair. Uh, well, I'm not... Mulțumesc, doamna președinte. Eu nu sunt uh, raportor, sunt doar un deputat oarecare eu aș avea o întrebare mai degrabă de ordin general. Bineînțeles, am ascultat toate intervențiile care au fost excelente, ca pe vremurile bune, în momentul în care eram la universitate. Poate că n-am înțeles eu chiar tot, Însă, întrebarea mea de ordin general este următoarea. În momentul în care domnul Draghi s-a a răspuns la întrebarea domnului Bulman, cel puțin din câte am înțeles eu, a fost un răspuns care se referea pe deplin la Statele Unite ale Americii. Și vedem efectele și în Uniunea Europeană, în Europa în general. Și de aceea aș pune o întrebare mai generală. Există oare vreun risc, și poate că domnul de la Hozier ar putea răspunde, există oare vreun risc ca nu cumva noi acum să instaurăm uh, reglementări, să facem legislație, să instaurăm supraveghere care, în principiu, ar fi mai aplicabile pieței americane și mai puțin aplicabile pieței europene. Noi nu suntem o instituție federală, un stat federal. Eu vin dintr-o țară nordică, din Suedia, și uh, știu că am uh, colaborat cu prietenii noștri din uh, țările nordice de ani de zile și chiar și în sectorul financiar. Și acum mai mult și mai pu- sau mai puțin ne ocupăm și de monitorizarea în țările baltice. Și cred că cetățenii uh, din țara mea vor trebui să plătească oarecum, să contribuie la criza din țările baltice, dar din cauza unor legături istorice. Dar asta e alt subiect. Cred că trebuie să fim foarte atenți la modul în care formulăm lucrurile și așa cum se prezintă textul, e adevărat o capodoperă. Deci noi instaurăm anumite reguli care ar fi mai bune pe piața americană și atunci aș vrea să știu oare nu cumva există vreun risc ca noi, Parlamentul, eu și colegii mei uh, să suprareacționăm, să facem mai mult decât ceea ce sugerați dumneavoastră, uh, să încercăm să pretindem ca și cum noi am fi un stat federal, ca și cum am avea legitimitatea unui stat federal. Doamna președinte, mulțumesc și acum Peter la cerut să ia cuvântul foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte, și aș dori să uh, mulțumesc uh, panelului pentru răspunsurile, clare, răspunsurile clare pe care le-a furnizat până în prezent. Și e adevărat că răspunsurile noastre sunt foarte utile pentru noi, pentru că ne permit să, înțeleg, ne permit să înțelegem exact despre ce este vorba. v-ați referit la Solvency II și ați spus că vă place foarte mult acest uh, concept. Dar poate că Există totuși motive pentru care ar uh, trebui să abandonăm acest concept. Oare este soluția cea mai bună să avem o supraveghere uh, europeană, națională, să, sub, să um, avem informații uh, despre uh, activitățile celor implicați în aceste sectoare de activitate? Uh, Uh, cum anume vom lua decizii la nivel european având cunoștințe locale, de, la nivelul local? Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. Ceea ce vă propun acum este să ne adresăm mai întâi oratorilor, experților din panel. Fiecare va avea în jur de cinci minute pentru a răspunde la aceste întrebări care vi se par relevante pentru domeniul dumneavoastră de competență și Am putea deci să ascultăm răspunsurile, după care vom putea încerca să uh, facem un rezumat al ideilor, să, concret, să rezumăm tot ceea ce a fost spus. Dar mai întâi dau cuvântul uh, experților din panel. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, m-aș referi acum la această arhitectură, la transparență, la independență între băncile centrale, Banca Centrală Europeană. În, în această întrebare referitoare la transparență, reguli și arhitectură, da, e o întrebare dificilă, pentru că e foarte greu să știi exact care ar trebui să fie arhitectura ideală. Aș utiliza o metaforă de, pe care a utilizat-o Peter Skinner despre zidar și despre arhitect. Uh, chiar și designul cel mai bine realizat nu poate, pe hârtie, nu poate să reziste dacă nu este realizat corect în mod concret. Și aș pune cam la același nivel această întrebare referitoare la uh, reguli și arhitectură. Bineînțeles că transparența este importantă, însă trebuie să fim atenți cu acest cuvânt. Transparența față de cine, față de ce? E o industrie destul de complexă, sofisticată și nu sunt sigur că trebuie ca toată lumea să înțeleagă absolut tot și chiar dacă recunosc importanța transparenței, nu sunt totuși de părere că uh, ea nu trebuie să fie totală în ceea ce privește această arhitectură, aceste uh, regulamente, aceste reguli. Apoi, în ceea ce privește întrebarea referitoare la supraveghere, dumneavoastră știți că uh, noi, în calitate de um, sector industrial, uh, avem uneori păreri de, diferite de ale dumneavoastră. Ideea este că supraveghetorul principal trebuie eventual să se uh, situeze la nivel european, însă noi ne dorim o clarificare a rolurilor. Și am putea spune că dacă supraveghetorul principal este uh, unul la nivel național, uh, pentru că el cunoaște uh, teritoriul acolo unde se desfășoară activitățile economice și care are experiența necesară și așa mai departe, atunci ar putea răspunde da, dar dacă avem o supraveghere la nivel european, uh, vom uh, reuși să captăm mai repede și mai bine riscurile care ar putea interveni la nivel local, regional. Indiferent care ar fi soluția pe care o vom alege în final, ceea ce ne dorim este să avem reguli clare, un, a răspunderilor clară și reguli de procedură care să fie foarte clare în uh, sânul acestui Comitet European pentru, al supraveghetorilor bancari. Doamna președinte, mulțumesc. Da, acum cuvântul oratorului următor. Da, mulțumesc, doamna președinte. Domnul Bolman a părăsit sala. A, nu v-am văzut, erați în spate. Foarte bine. Haideți să începem cu întrebarea dumneavoastră referitoare la ce anume înseamnă informația. Și ideea pe care ați exprimat-o dumneavoastră, îngrijorarea, eventual oare uh, stafful pe care îl va la dispoziție sistemul european al supraveghetorilor financiari va fi suficient în așa fel încât să-și exercite această activitate de supraveghetor. Și Bineînțeles, când e vorba de risc, trebuie să interacționezi și să uh, comunici cu ofițerii de legătură și cu diferitele instituții. Și aș vrea să văd concret cum anume vor funcționa aceste legături. Deci, iată un punct pe care noastră l-ați subliniat. Uh, și apoi ați pus întrebarea logică și anume, oare n-ar fi mai bine să avem acești oameni cu toți împreună în loc să avem un acces fragmentat la informație? Din câte văd eu, și bineînțeles va fi nevoie de timp, avem un nivel național, oameni care cunosc foarte bine uh, uh, instituțiile, avem instituții complexe și aceste cunoștințe, chiar dacă vrei să centralizezi lucrurile, va, vor necesita un timp îndelungat pentru a colecta toată această informație. Apoi, mai este și staful care va lucra în acest Comitet European al Supraveghetorilor Bancari. Deci e nevoie de o o intervenție orizontală pentru a uh, vedea care sunt riscurile și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles, am putea avea uh, acești supraveghetori la nivel național, însă este insuficient și atunci am avea nivelul orizontal care ar putea interveni. Și cred că contribuția noastră este una de valoare, pentru că vom vedea mai întâi instituțiile la nivel vertical național și apoi la nivel orizontal deci am avea o dublă dimensiune a supravegherii. Da, eu îmi exprim totuși aici o, o, o, o temere și anume că informația în sine nu este suficientă, pentru că noi primim atât de multe informații, atât de multe documente. Și acum la întrebarea doamnei Vicky Ford, o întrebare referitoare la cifre, v-ați referit uh, la Spania și faptul că uh, Spania s-a descurcat foarte bine, în timp ce Belgia nu s-a descurcat foarte bine. Uh, nu am decât două minute la dispoziție pentru a face această pledoarie, dar aș evoca totuși câteva elemente. Dacă e să analizăm relația dintre băncile din Spania și economia spaniolă este foarte interesant pentru că uh, Spania se află într-o perioadă de recesiune foarte grea. Ori sectorul bancar, cel puțin instituțiile bancare foarte mari, au rezistat. Deci oarecare uh, deconectare între cele două aspecte. E vorba de o criză bancară, însă recesiunea este în economie și e adevărat că greșelile care au fost uh, făcute în uh, acest sector sunt ușor de înțeles. Avem un sistem bancar, spre exemplu în Belgia, care colectează foarte multe depozite uh, din partea cetățenilor. Există un acces la uh, fonduri, la credite și apoi mai există i fonduri către exterior pentru a susine anumite împrumuturi i aa mai departe. Deci credeam că băncile se află într-un sistem sigur, dar nu a fost cazul. Iată unul din exemple. Acum, dacă ne uităm la cealaltă parte a uh, explicației, Uh, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice care a fost propus este foarte interesant pentru că ne putem uita la modul în care uh, instituțiile uh, din ce în ce mai complexe și mai mari rezistă. Există o tendință de consolidare în sectorul bancar și există schimbări în modul în care uh, afacerile se organizează în acest sector. Numărul de persoane care uh, lucrează în întreprinderi la care dumneavoastră v-ați referit, nu prea sunt convins. Vedem că uh, băncile în care lucrează foarte multă lume nu sunt cele care au rezistat întotdeauna cel mai bine. Dar dimensiunea staffului nu este chiar atât de importantă cât este importantă calitatea staffului pe care îl are la dispoziție. Acesta este elementul cel mai important. Apoi, întrebarea referitoare la conflictele de interes. Cred că da, aici aveți dreptate. vorba de un subiect important și nu putem spune doar simplu nu, răspunsul este nu. E o chestiune serioasă și există mai multe moduri în care putem răspunde și poate că am putea avea o discuție pe această temă depinde, bineînțeles, mai întâi care este strategia de monitorizare, de supraveghere. Uh, dacă există o situație de instabilitate, acest lucru, bineînțeles, va avea un impact asupra prețurilor, va avea un impact asupra economiei. Deci e nevoie de un orizont pe termen lung, de o strategie a politicilor. Apoi, pot să incorporez toate aceste obiective în mod teoretic, cel puțin. Și modul în care încercăm să organizăm Uh, acest comitet este destul de simplu. Poate că ar trebui să analizăm mai mult pe viitor care este acest cerc al creditelor. E vorba aici și de o chestiune de uh, contabilitate, de răspundere. Un alt aspect important este acela al evaluării riscurilor. Trebuie să avem o atitudine critică și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Uh, în momentul în care discutăm, spre exemplu, despre bule speculative, cum a fost cazul în uh, bula imobiliară, a existat în Spania acum cinci șase ani de zile o astfel de bulă imobiliară în domeniul construcțiilor și așa mai departe. Presiunea care vine din toate părțile uh, societății este imensă, este absolut incredibilă. De aceea cred eu că băncile centrale sunt oarecum obișnuite cu acest concept de independență. Însă vom vedea cum anume conceptul de independență va fi testat în practică în cazul acestui comitet. Apoi, dacă mai adaug și alte persoane în plus în jurul mesei de discuții, nu știu dacă vei obține rezultatele cele mai bune, cele mai eficiente. Aici nu e vorba de o răspundere a băncii Uh, pentru că sunt foarte multe instituții care sunt implicate. Deci e vorba mai degrabă de o răspundere care este uh, împărtășită de diferiții actori. Se stabilesc anumite recomandări, se iau anumite măsuri, după care se obține un feedback despre modul în care acest lucru a funcționat. Lucru prevăzut în raportul de la Rozier. Însă toate aceste lucruri trebuie încă testate. Nu e ușor să operezi acest management micro și macro. E ceva destul de nou. Până în prezent nu s-a reușit acest lucru. Deci, iată că trebuie să începem foarte repede și să uh, construim treptat această competență, această expertiză. Este, cam asta este ceea ce pot să vă spun. Mulțumesc. Thank you, thank you very much. I will start with the... Aveți cuvântul. Da, am să încep. Uh, My point is very clear. Uh, the current situation is Europe cu următoarele. Situația actuală din Europa este acceptabilă la nivel național. Avem cu toții sistemele noastre de garantare a depozitelor la nivel național care funcționează bine, însă la nivel global, directiva privind garantarea depozitelor nu a uh, dus la niciun fel de convergență în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor din toată Europa. Și știu că această situație va fi foarte greu de modificat, dar sincer, dacă vă uitați la acoperire, la organizare, la managementul crizelor, veți vedea că fiecare țară are propriul său model. Nu există niciun fel de uniformitate. Și vorbim aici despre piața financiară. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim la această schimbare. Trebuie să se schimbe acest lucru la nivel european și eu spun asta de 6-7 ani, de când mi-am început ultimul mandat, dar fără niciun fel de succes, ca să fiu sincer. Însă este foarte important ca uh, sistemul european de garantare a depozitelor să fie folosit. Este doar o posibilitate de reformă. Dar mesajul este că trebuie să se reformeze sistemele de garantare a depozitelor la nivel european, în Europa. Ar fi un sistem european global o posibilitate, dar în orice caz trebuie să ne mișcăm. Încă ceva în legătură cu secretariatul, cu personalul. Dacă dorim ca autoritățile europene de supraveghere să aibă un suficienți angajați ca să efectueze supravegherea pe de o parte, a instituțiilor paneuropene va fi nevoie de foarte multe persoane. Și dacă uh, vom face acest lucru prin intermediul autorităților naționale, un secretariat mic poate să fie extrem de puternic. Dacă este motivat și dacă știe că se află într-o instituție care are un viitor și un rol clar. Comitetul de la Basel privind supravegherea bancară, care s-a ocupat de reglementările în sectorul bancar nici nu mai știu din ce an încoace, are un secretariat relativ mic, 40 de oameni în această autoritate și cu acest număr de persoane se pot face foarte multe lucruri. Sigur că nu se pot supraveghea bănci individuale, asta se face prin autoritățile naționale. Dar cu 40 de persoane se pot face foarte multe lucruri, credeți-mă. Motivația este foarte importantă pentru acest secretariat. Și faptul că acum, prin instituțiile europene, uh, s-au creat aceste trei instituții, conform dreptului britanic, german sau francez, este un semnal foarte puternic pentru acest secretariat. În ceea ce privește lecțiile pe care le putem învăța din Spania, nu vreau să dau lecții. E o lege a lui Murphy. Dacă eu da, mă apuc să dau lecții, mâine mi se întâmplă ceva rău. Deci nu vreau să mă bag. Vreau să vă spun doar cum văd eu situația, care cred eu că sunt punctele tari ale viitorului supravegherii. În primul rând, e nevoie de o reglementare puternică, de prevederi dinamice prevederi dinamice erau și în 2000. În 2004 am schimbat acest lucru. Când uh, ne-am uh, aliniat la uh, raportarea financiară internațională, la cerințele internaționale. Credeți că băncile au fost mulțumite să renunțe la 15% din profit ca să creeze provizioane? În niciun caz. Au fost foarte supărați și au fost supărați pe mine. Pentru că eu, eu am făcut acest lucru. Știu că unii reprezentanți uh, din această branșă sunt aici și sper că iau notă de ce spun acum. Nu a fost ușor, dar este esențială reglementarea dacă vrei să mergi înainte dacă vrei o supraveghere puternică. Sunt persoane care sunt în bancă tot timpul și mai mult de atât au acces la toate informațiile de management. Deci același document pe care îl primește președintele, acești uh, experți din domeniul bancar îl au și ei și acest lucru este esențial. Mai ales în relația cu instituții complexe este fundamental, un element fundamental. Acest lucru nu se poate copia și de aceea eu sunt pentru această abordare evolutivă. Eu nu mă ocup de... Eu sunt mai mult orientat către cercetare, poate că ăsta este punctul meu slab, dar gândiți-vă la acest grup de persoane care, într-un mediu de criză, trebuie să acționeze ca la război. Cu toții ne temem în aceste vremuri de criză să nu fim uciși, iar acești experți sunt ca militari. Ei toată viața, toată cariera s-au pregătit pentru criză. În instituția mea mă uit la ei și văd gata de război. Și e foarte greu, foarte greu de ajuns aici, dar este fundamental dacă dorim să creăm autorități de supraveghere. De aceea este atât de importantă această abordare evolutivă. Trebuie să avem această permeabilitate, această deschidere a instituțiilor și am să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc! În cele din urmă? Uh... Sebastian Dulian. Mulțumesc! Eu aș vrea să comentez trei lucruri. În primul rând, este oare urgent să se creeze foarte rapid reglementări? este neapărat nevoie să facem acest lucru în detrimentul găsirii unei structuri optime? Eu aș spune că nu. Pentru că există un fel de inerție instituțională odată ce a fost creată o instituție. Și dacă nu se creează de la bun început structurile corecte, vor rămâne greșite mult timp. Eu cred că ar fi bine să mai stăm șase luni, un an, să discutăm, să ne gândim și să facem ceva ca lumea. Uh, decât să facem niște instituții care să nu fie la înălțimea tuturor așteptărilor. Știu că pe plan politic nu este foarte popular să faci așa ceva pentru că pare că ne mișcăm încet, dar astfel de lucruri nu trebuie să fie pripite. Apoi, dacă uh, această divizie ar trebui să aibă mai multe competențe de a face ceva în legătură cu recomandările, sigur că ar fi frumos, dar trebuie să ne dăm seama de faptul că foarte rapid ajungem la niște domenii de suveranitate națională la care până acum statele membre nu au vrut să renunțe ca să le lase la competența Uniunii Europene. De exemplu, bula prețurilor imobiliare din Spania. Mi-ați putea spune că este un risc sistemic, într-adevăr, uh, și uh, ați fi putut ajunge la concluzia că guvernul spaniol ar fi trebuit să modifice legislația în domeniul impozitării în ceea ce privește plata creditelor imobiliare. Nu știu dacă guvernele naționale sunt pregătite la ora actuală să accepte astfel de uh, hotărâri de la un comitet european pentru riscuri sistemice care nici măcar nu este ales democratic. Uh, E doar un exemplu și mi se poate răspunde că răspunsul pentru care a existat, pentru care germanii au fost foarte expuși la criza creditelor imobiliare din America, a fost că uh, Germania aveau niște economii pe care uh, doreau să le folosească și că băncile din Germania nu au înțeles acest lucru. Era o problemă macroeconomică și cineva ar fi trebuit să le spună asta, însă Poate cineva să spună guvernului german să-și schimbe politicile de uh, impozitare sau politica dobânzilor? Sigur că ar fi foarte frumos, dar eu nu cred că Europa este deocamdată gata pentru așa ceva. Poate că ar fi bine să ne îndreptăm către acest cel, dar deocamdată nu cred că suntem pregătiți. Și o ultimă observație. Ce este mai important? Regulile, structuri de supraveghere sau transparență? Și aici nu sunt de acord cu Henri de Castries care a spus că nu toată lumea trebuie să înțeleagă o tot. E adevărat, dar cred că lucrurile ar trebui să fie suficient de simple ca să spunem, de exemplu, managerii de fonduri speculative și reglementatorii de top să înțeleagă lucrurile. Și nu e întotdeauna așa. Pot să vă dau un exemplu când eram eu jurnalist în domeniul financiar. Am discutat cu un manager de fond speculativ și mi-a spus într-o zi că pentru a înțelege un anumit produs, trebuie să angajeze niște matematicieni, niște doctori în matematică și că marjele lui sunt de fapt foarte mici. Și dacă nu îi angajează pe acești matematicieni, nimeni, nimeni nu va înțelege produsul. Dacă managerul nu înțelege produsul și, într-adevăr, produsele sunt foarte complexe, înseamnă că nici autoritățile de reglementare nu pot controla. Nu ai cum să supraveghezi instituțiile atunci. Știu că cei din uh, domeniul financiar s-ar putea să nu fie de acord, dar uh, cred că produsele atât de complexe ar trebui să fie scoase în afara legii, pentru că unele nu duc la niciun fel de utilitate pozitivă pentru societate sau pentru economie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Și în ultimul rând, am să-i dau cuvântul lui Jacques de la Rozier, care va încerca să răspundă la toate întrebările și să ne facă și un rezumat și poate să continue până când termină ce are de spus. Numai să fie până la șase jumate. Mulțumesc, doamna președinte. Cu siguranță voi încheia mai devreme de șase jumătate. Mai întâi aș vrea să răspund doamnei Vicky Ford. După cum știți, limba mea maternă nu este engleza. Deci, n-aș vrea să vă dau impresia greșită că eu cred că Banca Angliei ar avea ceva de face cu uh, Comitetul European al Supraveghetorilor Bancari. Nu, nu, nu, absolut deloc. Nu era deloc intenția mea să spun acest lucru. Bank of England și precum și alte bănci nu vor face parte din acest comitet. Și bineînțeles că acest lucru este înscris în mod clar în uh, legislația uh, britanică. Uh, în tratat există această specificare. Deci nu eu am inventat acest lucru și cu siguranță știți că guvernatorul Băncii of England merge de multe ori la întrunirile și ședințele organizate de um, sistemul economic al, european al, al Băncii Centrale Europene. Și atunci, care ar fi motivul pentru care s-ar prezenta la astfel de întâlniri uh, repetate? Guvernatorul are pe agenda sa un subiect și anume uh, chestiune legate de tot ceea ce poate fi sistemic. Eu sunt convins că face o muncă foarte bună și nu văd niciun fel de încărcare a legislației din partea acestei bănci. Și nu văd de ce Banca Centrală Europeană nu ar putea să aibă un rol logistic în acest domeniu. Ați menționat de asemenea directorul sau conducerea SEPS, um, care nu prea dorește să devină un mediator pentru cazurile de divergențe de opinii între colegiile de supraveghetori naționali. Și asta vă surprinde? Eu, pe mine nu. Cred că deseori administratorii și șefii unor astfel de instituții nu sunt chiar atât de doritori să-și asume noi responsabilități care ar putea eventual să ducă la anumite frustrări. O fi asta oare atitudinea cea mai potrivită pentru a putea înregistra anumite progrese, prefer să vă, las pe, să vă las pe dumneavoastră să răspundeți la această întrebare. Eu n-am spus niciodată că uh, să fii șef e neapărat ceva rău. Și pot să confirm doar ulterior faptul că a fost corect să se propună o mediere. Acum, în ceea ce privește întrebările domnului Baufman, Având în vedere că suntem într-o lume din ce în ce mai uh, globalizată, nu prea are sens să existe trei locații diferite pentru aceste uh, trei comitete sau grupuri de uh, supraveghetori. Da, cu siguranță. Așa ne-am gândit la început că ar fi bine să facem, probabil Uh, și asta ca un răspuns doamnei Vicky Ford, pentru că probabil noi suntem mai puțin uh, revoluționari decât uh, simpatizanții ai curentului evoluționist, dar am spus că ar trebui să analizăm eventual care ar fi pertinența grupării acestor comitete pe modelul Twin Peak. Știți că sistemul Twin Peak este destul de răspândit în Europa, în Franța, în țările de jos, în Spania, eventual în, probabil în Germania, poate chiar și în Marea Britanie. De aceea, Mie mi se pare că această întrebare poate rămână, să rămână deschisă. Nu trebuie să perpetuăm această problemă la infinit. În legătură cu ce a spus doamna Eliza Ferreira. Întrebarea dacă dimensiunea este neapărat un risc sistemic. Nu cred, din motivele pe care le-au spus alți vorbitori. Într-adevăr, dacă avem un, o evaluare foarte bună a riscului, pericolele se micșorează și ele. Există însă și instituții mari care nu sunt periculoase și altele mici care sunt. Northern Rock a fost ca un exemplu în acest sens. Nu cred așadar că trebuie să legăm dimensiunea de riscurile sistem, sistemice. Întrebarea este dacă autoritatea de reglementare a pieței n-ar fi mai potrivită pentru o evaluare a gradului de risc a sistemului întreg decât uh, să facă acest lucru guvernatorii Băncii Centrale Europene. Nu, nu cred că ar fi mai bine. De altfel, eu cred că băncile centrale sunt foarte apropiate de piețe pentru că ele participă în fiecare zi la operațiunile pieței prin uh, operațiunile și schimburile interbancare. Deci ele sunt cele care trebuie să evalueze problemele, punctele slabe și riscurile. În cariera mea de șapte ani la Banque de France am fost foarte prezenți pe piețe în general și s-a întâmplat ca eu să fiu în poziție să creez o legătură foarte apropiată între bordul de supraveghere al Banque de France și uh, actorii de pe piață care se ocupau de același lucru și oamenii ne-au spus foarte des că există probleme cu finanțările și imediat am uh, menționat acest lucru guvernatorilor băncilor respective și apoi, prin uh, intermediul Comisiei Bancare, am analizat problemele și probabil că am putut să evităm cel puțin 12 probleme sistemice. Sistemice pentru că dacă s-ar fi acumulat într-adevăr, ar fi devenit sistemice. Deci, prin acest schimb de informații și prin această interacțiune. Deci, întreb, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că secretul succesului acestei board sistemic va fi exact interacțiunea între cele trei așa numite autorități, adică asigurările bancare și piețele, pentru a facilita percepția riscurilor acesta este exact provocarea cea mai importantă, pentru că înseamnă că este nevoie de o cooperare foarte strânsă între cele trei agenții și uh, guvernatori și că ei trebuie să pună la dispoziție informații, trebuie să primească informațiile la băncile centrale și să își joace un rol foarte important. Domnul Giggold a întrebat în urma remarcilor făcute de către domnul profesor Delien, dacă ar trebui să extindem puterea de reflexie a acestui bord sistemic. Da, eu zic că răspunsul este da. Nu am niciun dubiu că acesta este răspunsul fie vom avea comitete tehnice care se vor ocupa de această problemă și care își vor găsi calea prin acest sistem, pentru acest bord sistemic sau aceasta se va întâmpla prin interacțiune dintre anumite grupuri de reflexie organizate sistemic care există deja și alți actori. Eu cunosc unul dintre aceste think tank-uri și se, acesta se numește grupul de monitorizare al pieței și se desfășoară sub egida unor institute internaționale de finanțe și sub uh, egida IIF. Ei lucrează, deci, pe aceste, exact pe acest domeniu, împreună cu bordurile la nivel european și este o relație care trebuie să fie îmbunătățită. Și ultima întrebare a domnului Schmidt, da, cred că aveți dreptate. Există un risc de importare a unor legislații de guvernare a sistemelor financiare care ar putea să se potrivească mai bine pentru Statele Unite decât se potrivesc la Europa. Și aceasta este o îngrijorare pentru mine. Este într-adevăr un aspect uh, politic și anume too big to fail, prea mare pentru a eșua. Cred că nu mai putem spune că aceasta este o problemă de slăbiciune. Mai există și instituțiile importante sistemic. Avem o separare pe care nu avem în Europa, avem bănci de investiții care sunt separate de băncile comerciale. De obicei în America ele, acestea nu se angajează în operațiuni pe piață, ceea ce nu se întâmplă în Europa. Și de aceea, dacă ar fi să adunăm toate ratio de capital pe care le-am uh, elaborat pentru fiecare dintre aceste activități inspirate din Statele Unite, s-ar putea ca în final rezultatul să nu fie ceva adaptat la situația noastră. Avem bănci în Europa mult mai diversificate, avem uh, bănci universale care sunt de obicei mult mai bine echilibrate în ceea ce privește riscul lor și care nu au fost nici atât de afectate de criză cum s-a întâmplat cu bănci foarte mari din uh, Statele Unite. Deci trebuie să avem grijă cu atât mai mult la această importare, pentru că finanțarea economiei este până la urmă un flux care trebuie să funcționeze. Intermedierea de către bănci este poate calea cea mai bătută în sistemul financiar. Două treimi din întreaga economie și între finanțe se desfășoară prin aceste instituții, 75%, în timp ce în Statele Unite este exact pe dos, unde piețele sunt 75% uh, și băncile 25%. Dar acele bănci care se ocupă de cele 25% cote de piață sunt specializate de obicei în uh, finanțele IMM și nu sunt neapărat cele mai mari bănci în America. Sunt bănci mijlocii, bănci regionale care, după cum știți, nu uh, Um, sunt, nu acționează în conformitate cu acordul de la Basel, ceea ce este destul de paradoxal. Regulile care nu sunt adaptate la situația la fața locului împiedică dorința de credite și dorința de împrumut și costurile tranzacțiilor, ceea ce nu este un lucru bun pentru că este un fenomen mult mai de amploare decât în uh, Statele Unite. N-ar fi de 3 sau de 4 ori mai mare, cum ar fi logic din punct de vedere aritmetic, ci ar fi o amploare mult mai mare, pentru că acele 25% din Statele Unite care finanțează IMM-uri nu trebuie să respecte aceste reguli de care vorbeam înainte. Deci ar fi, într-adevăr, mult mai greu pentru Europa să importe acest model. Dacă vrem să avem o voce europeană în această problemă, trebuie să nu exagerăm. Este nevoie de mai mult capital, după cum a zis Mario Draghi. Și nu trebuie neapărat să transformăm lucrurile într-un fenomen atât de greoi încât să compromitem până la urmă finanțarea. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră pe acest ultim punct. Mulțumesc, doamnă președinte. Well, thank you very much. Mulțumesc. Nu-mi rămâne decât să Mulțumesc uh, vorbitorilor, am învățat foarte multe din uh, sfaturile dumneavoastră, din informațiile pe care ni le-ați dat și bănuiesc că secretariatul va primi și un raport din partea diferiților raportori cu privire la pachetul de supraveghere. Cu siguranță unele din aceste informații vor fi apoi transmise mai departe uh, și vor fi incluse în amendamentul care este aferent acestui report. Vă mulțumesc foarte mult și încheiem acum ședința.